Bueno, vamos a empezar. Buenos días. Vom începe. Bună dimineața. Vor mai sosi uh, câțiva membri, dar uh, avem uh, o ordine de zi foarte plină așa că voi încerca să începem uh, cel puțin cu chestiunile preliminare. Aveți uh, în dosare ordinea de zi, dacă nu aveți nicio obiecție, se va considera adoptată. Sper că ați putut citi procesele verbale ale reuniunilor anterioare. Dacă nu există nicio obiecție, se consideră aprobate și acestea. Am câteva anunțuri de făcut, dar uh, din respect pentru colegii noștri de la INTA și uh, pentru domnul Lange, domnul Lange care uh, au mai multe chestiuni de făcut în această dimineață, voi trece direct la organizarea audierii comune, la audierii comune pe care am organizat-o împreună. O chestiune care uh, interesează mulți experți, mulți, uh, multe ONG-uri și multe persoane care au insistat să abordăm uh, problemele legate de, uh, probleme, de tehnologiile de supraveghere și uh, implicațiile asupra drepturilor omului. Această chestiune probabil că prezintă interes uh, pentru uh, anii care vor veni. Este o problemă de actualitate și în acest moment și uh, Într-adevăr, sensibilitatea cetățenilor a crescut foarte mult în ceea ce privește sistemele de supraveghere digitală, sisteme pe care mulți dintre noi nici măcar nu le cunosc, dar a căror existență face ca despre noi să se cunoască foarte multe informații. Utilizarea acestor uh, mijloace de supraveghere poate reprezenta um, o încălcare a drepturilor omului atât în interiorul cât și în exteriorul Uniunii Europene. Suntem aici pentru a analiza în ce măsură aceste sisteme de supraveghere care se produc se, uh, și se exportă din Uniunea Europeană pot fi folosite în anumite state tocmai pentru a exercita control asupra cetățenilor, asupra um, opoziției și asupra mișcărilor de protest. Trebuie să vedem în ce măsură din uh, Uniunea Europeană putem controla această situație. Prima parte a audierii de azi va fi prezidată de uh, domnul Lange, președintele Comisiei INTA. Și în această primă parte a dimineții vom vorbi despre controlul exporturilor. A doua parte a um, audierii, care va fi prezidată de mine, uh, se va vorbi despre relația dintre aceste sisteme de supraveghere și încălcarea drepturilor omului. Alături de noi va fi doamna Maria Teșache, colega noastră și uh, raportoare pentru uh, acest aspect. Îi voi da mai întâi cuvântul domnului Lange, după care doamna Teșache, pentru a face introducerea primei părți a discuției de azi. Domnule Lange, Vă dau cuvântul, vă mulțumesc uh, mult pentru că ați acceptat să prezidați prima parte a reunii noastre. Ne aflăm la începutul unei uh, colaborări uh, lungi între INTA și Comisia noastră. Stimate colegi, stimați colegi, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Elena. Într-adevăr, Comisia pentru Comerț este competentă pentru exportarea bunurilor. Și ne-am tot uh, gândit în legătură cu bunurile de folosință duală, hardware-ul pentru uh, automobile, alt tip de tehnologii uh, care pot să fie utilizate atât în scopuri pozitive cât și în scopuri negative. Și odată cu digitalizarea, bineînțeles că problemele de software, de hardware și de know-how în domeniul uh, tehnicii digitale uh, trebuie analizate în contextul acestor bunuri de dublă uh, folosință sau care pot fi utilizate și în scopuri negative. Noi nu ne dorim ca bunurile care sunt exportate din Uniunea Europeană până la urmă să fie folosite uh, pentru a încălca drepturile omului și mai ales în ce privește software-ul, hardware-ul uh, și know-how-ul în IT uh, pot să apară probleme. Am văzut acest lucru și în contextul primăverii arabe. Deci, uh, pot fi folosite în scopuri propagandistice pentru consolidarea know-how-ului în domeniu bunurile pot fi folosite pentru supravegherea cetățenilor, dar și uh, în sens pozitiv. În sens negativ, uh, menționăm spionajul industrial, în sens pozitiv, protecția uh, drepturilor de autor, proprietăților intelectuale. Deci, utilitatea este ambivalentă pentru software, hardware, pentru toată tehnica digitală. De aceea mă preocupă problematica exportului acestui tip de bunuri. Trebuie să cădem de acord asupra lor. Și înainte de a-i întreba pe experți, îi dau cuvântul și doamnei Șalche, raportoarea noastră. Thank you so much. Uh, mulțumesc. Joint hearing. Uh, I would... Mulțumesc uh, foarte mult, bun venit tuturor, vreau să le mulțumesc uh, membrilor DROI și INTA pentru că um, au organizat această um, audiere. Într-adevăr, uh, drepturile omului și comerțul au um, zone care se suprapun. De aceea am consultat experți care ne vor ajuta să ne ocupăm de acest dosar. Eu mă ocup de acest dosar din 2009 și încerc să văd cum dezvoltarea tehnologiei uh, afectează drepturile omului vă voi consulta pentru a ne vedea opiniile în legătură cu avizul pe care îl pregătesc eu. E esențial să subliniem și uh, oportunitățile de a promova și dezvolta drepturile omului prin uh, intermediul folosirii noilor tehnologii într-un context globalizat, în condițiile în care internetul este foarte disponibil și în care uh, tehnologia evoluează foarte repede. Accesul la informații, Um, libertatea de expresie și de adunare uh, trebuie să fie avută în vedere pentru că aceste noi tehnologii uh, permit cetățenilor să urmărească îndeaproape alegerile. S-au schimbat uh, informațiile, presa și accesul la cunoștințe datorită tehnologiilor digitale. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol mai activ în promovarea drepturilor omului prin intermediul tehnologiei, însă nu putem face acest lucru fără să recunoaștem riscurile existente pentru drepturile omului în absența politicilor inteligente care să țină cont de noile evoluții rapide ale tehnologiilor și modul în care proliferarea acestora afectează drepturile omului în întreaga lume. Din evenimentele care au s-au petrecut în ultimii ani, precum primăvara arabă sau uh, revelațiile um, organizației um, Asociației Americane pentru Siguranță Națională, uh, am aflat foarte multe lucruri. Um, uneori, uh, drepturile universale ale omului și siguranța omilor au fost puse în primejdie. tehnologiile europene și uh, americane um, au uh, permis încălcarea acestor drepturi uneori. Trebuie să recunoaștem că tehnologiile devin tot mai disponibile în întreaga lume și că um, tehnologiile periculoase uh, care pot aduce prejudiciu atât interesul nostru zice cât și drepturile omului pot um, cădea pe, încăpea pe mâinile greșite. Analizăm și efectul acestor tehnologii în uh, statele terțe, dar uh, trebuie să ne punem întrebări și legate de efectul acestora în interiorul Uniunii Europene. Deci există legături și cu politicile interne ale Uniunii Europene și uh, cu restul lumii. Doamna președinte a vorbit și despre um, afectarea spionajului um, în mediul de afaceri um, și furtul secretelor comerciale. Acest lucru nu ar trebui să fie permis prin intermediul tehnologiilor produse în Europa. Cred că astăzi avem ocazia perfectă pentru a afla multe și pentru a ne actualiza politicile care trebuie să fie inteligente și să reflecte uh, politicile noastre de drepturi ale omului. Trebuie să integrăm rolul uh, tehnologiei și uh, să nu venim cu poveri prea mari asupra IMM-urilor. Trebuie să încercăm să evităm riscurile strategice, iar uh, statele membre UE care au semnat aranjamentele de la Vasenar au recunoscut uh, că trebuie să actualizeze metodele de control ale exporturilor pentru a um, fi la înălțimea noilor tehnologii. Aspirăm la standarde multilaterale, dar Uniunea Europeană trebuie să um, preia conducerea și să um, actualizeze regulamentul privind bunurile cu dublă utilizare trebuie să ne bazăm și pe valori și nu doar pe interesele economice. Trebuie să avem uh, politici uh, bine orientate care nu uh, care previn utilizarea legitimă a tehnologiilor, astfel încât și activiștii și disidenții să se poată proteja de tacticile de supraveghere prin codificare, de exemplu. Trebuie să știm că nu e vorba aici de containere cu bonuri, ci că tehnologia se poate transforma printr-un singur uh, click, uh, prin apăsarea unui simplu buton pe mouse, lucru care poate avea un impact um, covârșitor. La nivel european uh, avem de-a face cu utilizatori globali și cu internetul care este disponibil în întreaga lume. Avem o platformă care, prin care trebuie să ne punem în aplicare regulile, asigurându-ne că există un că există condiții egale și că aceleași reguli se aplică tuturor statelor membre. Ne concentrăm pe aspectele comerciale ale tehnologiei, încercăm să evităm încălcarea drepturilor omului, analizând tranzacțiile, analizând cine cumpără, mijloace de intruziune și ce fel de tehnologii pot fi comercializate în mod legitim și ce fel de tehnologii uh, nu ar trebui să fie comercializate uh, sau cel puțin nu vândute statelor sau uh, serviciilor de informații care le-ar putea folosi pentru a încărca drepturile omului. Trebuie să evaluăm dacă tranzacțiile sunt legitime. Am văzut că în întreaga lume situația se poate schimba rapid și dramatic. Demonstrațiile pacifice pot fi sufocate de state peste noapte și uh, de aceea cred că trebuie să avem regulamente actualizate, sistematic și flexibile, care să ne um, permită să știm, cunoaștem foarte bine contextul în care vor fi utilizate tehnologiile și să luăm măsurile uh, necesare. Trebuie um, să se ia decizii uh, în comun um, și unitare în cadrul ministrilor de apărare și, uh, și ministerelor Uh, comerțului. În același timp trebuie să promovăm și inovarea în acest uh, sector din punct de vedere al uh, comerțului, promovarea drepturilor omului prin tehnologie poate fi o măsură eficientă pentru că este o cerere tot mai mare de servicii care protejează viața privată Aștept cu uh, nerăbdare să ascultăm opiniile experților pe care am invitat uh, în această dimineață. Este foarte important ca acești experți să continue să um, fie implicați în munca noastră și să păstrăm uh, legătura cu cetățenii care simt impactul politicilor noastre. Deci aștept cu nerăbdare și cu mult interes să dezvoltăm împreună politicile europene și uh, sper să putem uh, dezvolta drepturile omului fără a uh, prejudicia um, inovația și comerțul. Mulțumesc raportoarei doamnei Șache. Avem acum invitați trei experți care le voi da cuvântul pentru 8 minute fiecăruia, după care deputații vor avea posibilitatea să le adreseze întrebări, vor avea cuvântul câte un minut fiecare pentru că dispunem de timp limitat. Mai întâi îmi face plăcere să îl vi-l prezint pe domnul Ben Wagner de la Universitatea Viadrina de la Centrul pentru Internet și Drepturile Omului. Aveți cuvântul. Thank the Duan Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc uh, Parlamentului pentru că a organizat această sesiune și celor care participă văd că nu mai sunt locuri uh, în sală, mulți stau în picioare. Vă mulțumesc că sunteți aici. Asta arată interesul față de Uniunea Europeană și față de această problemă. Așa am ajuns aici. Aceștia sunt oameni care demonstrau în fața unei companii italiene pentru că un uh, conglomerat de securitate livrase în Siria un sistem de uh, supraveghere electronică în 2011 guvernul sirian înainte de revoltă. Uh, de multe ori, guvernele nu știau ce se întâmplă. A fost nevoie de ONG-uri, de jurnaliști care să spună ce se întâmpla. Aici vedem că există sisteme de supraveghere țintită folosite împotriva activiștilor din întreaga lume și iată o hartă unde ele sunt răspândite. Sunt multe țări și multe părți ale lumii care folosesc aceste tehnologii împotriva apărătorilor drepturilor omului. Interpreții mă roagă să vorbesc mai lent, îmi cer scuze și față de participanți. Dacă trecem la următorul slide, vedem că avem din nou uh, activiști, uh, persoane care denunță astfel, situații, astfel de situații dar uh, autoritățile publice nu au, uh, au fost capabile să reacționeze. Iată din nou Siria și aici am avut două companii franceze, pe următorul slide veți vedea numele lor, FIDH, a fost un ONG francez care a uh, început proceduri judiciare pentru complicitate la tortură împotriva două companii franceze care au furnizat uh, echipament de supraveghere în masă. Întrebarea este cum am ajuns aici? cum am ajuns într-o situație în care să discutăm despre această, acest subiect. Dacă vă uitați la următorul slide, uh, lucrurile se clarifică. Iată toate locurile din lume unde se exportă tehnologie europene de supraveghere. După cum vedeți, sunt foarte multe. Sunt multe uh, părți ale lumii unde sunt exportate aceste tehnologii. Iată o, o imagine a tehnologiilor, exporturilor de tehnologie de supraveghere reglementate și non-reglementate. Cele cu albastru sunt uh, uh, supuse unor acorduri de licențiere în Germania în 2000, dintre 2010 și 2013. Și în roșu vedeți uh, o singură companie uh, de supraveghere germană, ale cărei documente au fost uh, publicate pe internet și care considera că nu au nevoie de licențe și exportau. Și exportau din ce în ce mai mult. Și vedeți că există o problemă de reglementare care trebuie să fie rezolvată. Aici vedeți că nu e doar o chestiune individuală, ea vizează țări întregi. Infrastructura tunisiană de supraveghere, pe care am uh, examinat-o foarte mult, arată că uh, în toate stadiile creierii companiile europene au fost uh, implicate. Și sunt mai multe niveluri. Filtrarea webului, cenzurarea internetului, atacuri de, de hacking și la fiecare stadiu guvernul tunisian a primit susținere din partea companiilor europene și nu doar pentru a deci nu e vorba doar de export de produse, ci de dezvoltarea și întreținerea sistemelor. Ce o relație continuă. E trist că în aceste cazuri de multe ori au primit uh, discounturi pentru că aceste companii și-au putut testa produsele pe populația tunisiană. Asta se întâmpla până acum câteva săptămâni când am reușit să facem unele mici schimbări, acum trei săptămâni, uh, când s-a creat un cadru de export, de control al exporturilor un pic diferit în Europa. Deci ar trebui să ne pese. Cred că s-a spus foarte clar, mai ales uh, datorită lui Marie Gestache și a domnului Lochbiller, care au făcut presiuni, Uh, și au acționat în, acest, uh, în această comisie? Întrebarea este dacă totul este supravegat atunci, care e diferența pe care aduc noi tehnologii? Cred că acum diferența este că victimele supravegherii vorbesc uh, liber, spun ce s-a întâmplat, demonstrează lumii că pot avea o voce și că pot fi ascultate și după cum vedea în următorul slide, avem documente mai bune, avem aici un raport uh, Human Rights Watch și vedem impactul negativ al supravegherii și începem să înțelegem ce efecte au tehnologiile care vin din toate părțile Europei asupra țărilor terțe, care e impactul asupra drepturilor omului. Și ar trebui să adăugăm că există o coaliție de ONG-uri, multe cred că sunt aici în această sală și vor lua cuvântul mai târziu, o coaliție a tuturor ONG-urilor de drepturile omului care au preluat această problemă și au început să înțeleagă problemele și consecințele. Asta a dus la o schimbare de politică destul de mare. Cum s-a spus, la sfârșitul lui 2013 s-a updatat lista și s-a inclus pe, listă, pe lista produselor supravegheate de uh, tehnologie de supraveghere și este o încercare de a răspunde la aceste provocări. Iar Uniunea Europeană, ca parte a procesului de, a, de actualizare a reglementărilor, a luat foarte în serios aceste preocupări și această dezbatere a devenit uh, una foarte importantă în cadrul acestei reforme pentru că se demonstrează că Uniunea Europeană ia foarte în serios uh, preocupările legate de drepturile omului și în domeniul comercial și asta mi se pare foarte important. Vedem că mai sunt încă companii care fac astfel de exporturi, dar aceste documente arată că în aceste cazuri aceste companii, chiar cei, mai, uh, uh, cei care se află în situația cea mai rea, încep să răspundă la aceste reglementări. Includ uh, licențe de utilizator în contractele pe care le au cu unele state autoritare din toată lumea, pentru a se asigura că măcar este un început de efort de, a, de conformitate. Dar n-a spune că totul e fantastic și că mai, nu mai trebuie nimic făcut, mai trebuie Cred că cel mai important e transparența. Avem o situație în care toate aceste dezbateri legate de controlul exporturilor se fac în, uh, în spatele ușor închise. Nu în Uniunea Europeană, dar uh, în alte cazuri lucrurile se reglementează între agenții guvernamentale obscure și cred că asta este o provocare serioasă uh, pentru responsabilitate și pentru transparența procesului de reglementare. Știu că e o negociere internațională, dar totuși trebuie găsită o cale de a implica societatea civilă și de a ne asigura că cetățenii înțeleg ce se întâmplă. Și dacă treceți la următorul slide, există o mare problemă legată de criptare. Nu cred că trebuie detaliat aici, dar cred că e important să subliniem că controlul exportului substanțelor cu dublă uh, utilizare uh, încearcă să evite criptarea și asta uh, Uh, e uh, important pentru că criptarea este una dintre singure modalități prin care oamenii se pot uh, apăra de supraveghere crescândă din partea statelor și a organizațiilor private. Deci singura modalitate de a se proteja oamenilor este criptarea și guvernul nu trebuie să o reglementeze. Și dacă vă uitați aici, au fost multe definiții discutate în diferite forme. Vastenar vorbește de cyber tools, instrumente cibernetice, societatea civil, civilă vorbește despre tehnologie de supraveghere. Uh, cred că e important să spunem că aceste definiții vorbesc adesea despre lucruri diferite și când discutăm uh, ce vrem să reglementăm, trebuie să spunem foarte clar ce trebuie reglementat și cine vrea să reglementeze ce și cum ne asigurăm că aceste definiții sunt clare și obiective față de nevoia de a promova o agenda a drepturilor omului în cadrul mai larg al politicii comerciale, așa cum uh, sugera președintele, pentru că Uniunea Europeană nu ar trebui să permită încălcarea drepturilor omului prin exportul tehnologiilor de orice fel din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Thanks a lot for this uh, very fast and uh... Vă mulțumesc pentru această uh, foarte rapidă prezentare și extrem de interesantă. Și acum dau cuvântul domnului Christian Hoyhert, este consultant de securitate IT și membrul uh, unui club uh, de calculatori din Germania. Am, uh, am un speech scris. Voi citi. Dragi membri Parlamentului European, vă mulțumesc pentru invitație la această audiere publică. Din 1991, The Case Computer Club se ocupă de uh, încălcările de omului și apreciem uh, interesul Parlamentului European în această chestiune importantă. Dorim să ridicăm, să uh, menționăm preocupările noastre despre exporturile din Uniunea Europeană și o să mă refer la următoarele chestiuni. Problemele domeniului de aplicare și ale definițiilor și aș vrea să mă refer la experiențele din trecut și care sunt motiv de multe probleme astăzi. Mai întâi există o problemă de domeniu de aplicare. Controlul exporturilor funcționează foarte bine cu începește armele nucleare, de exemplu. Dar devine foarte complicat când vorbim de transferul de tehnologii intangibile, cum ar fi tehnologii de apărare a securității în uh, lumea digitală. Securitatea ICT se bazează pe cercetare, pe audit, pe discuții și pe transferuri. Uh, vedem adesea că o problemă care pare minoră duce uh, la descoperirea multor chestiuni necunoscute. Securitatea este uh, necesară tuturor sistemelor ICT, toate acestea au nevoie să-și creeze protecții împotriva atacurilor. Pentru a face cercetare în acest domeniu, trebuie să folosim exemple din uh, lumea reală. Software-ul ajută pe cercetătorii de securitate să-și îndeplinească aceste sarcini. utilizarea instrumentelor uh, uh, va arăta după aceea care sunt uh, problemele. În munca zilnică a cercetătorilor de securitate trebuie să le arătăm clienților ce poate crea o ce, la ce poate duce o problemă. Nu e suficient să le spunem că este o problemă. Pentru a rezolva probleme trebuie să scriem cod și după aceea să-l testăm înainte să-l distribuim. Asta ia timp și este un proces scump și dacă o problemă nu poate fi dovedită, clientul nu va reacționa în, în modul potrivit. Adică nu va repara, nu va rezolva vulnerabilitățile de soft. Aceasta este uh, cea mai mare problemă legată de software și o modalitate foarte comună de a întări un uh, software este de a încerca să-l spargi. Și uh, începește definiția uh, uh, controlului exporturilor. Uh, acesta descrie modul în care securitatea funcționează și asta ne duce la a doua problemă, definițiile și uh, limbajul folosit de aranjamentul Vasenar. Uh, în situația actuală, în situația actuală uh, exportul, uh, controlul exporturilor europene vizează software vizat să testeze eficiența unor detectări intruziunilor. Aceste tehnici sunt folosite de produsele de securitate IT, antivirus, software de monitorizare, etc. sunt produse folosite de IMM-uri până la multinaționale sau guverne. Softurile de identificare trebuie să fie eficient și să poată dovedi lipsa de securitate și o definiție corectă ar trebui să se concentreze pe capacitatea de a obține date sensibile. Uh, termenul este exfiltrare. Uh, să fiți supravegheat înseamnă că datele sunt trimise văzute sau acumulate. Deci este ca un fel de încălcare a proprietății. Furtul e legat, evident, de luarea uh, proprietății fără permisiune, chiar dacă uneori uh, uh, presupune și alte situații, nu, nu, nu se rezumă la atât. Exfiltrarea distinge, de fapt, securitatea, cercetarea în domeniul de securitate de supraveghere. Controlul exporturilor definește tehnologia de dezvoltare a softului de intruziune, care, ceea ce este unic în tot aranjamentul Vasenau. În, într-un anumit moment nu se mai face diferența între uh, software-ul de intruziune și software-ul de contraintruziune. Cercetarea de securitate urmează calea generală a uh, ingineriei software uh, însă controlul automatizării este extrem de larg și contrar principiilor uh, ingineriei de soft însăși. Asta poate avea drept rezultat uh, uh, uh lipsa de îmbunătățire a securității tehnice. De asemenea, cercetarea de securitate care încalcă regulile de securitate, încalcă și drepturile omului. Software-ul se dezvoltă într-un mod uh, global și de aceea și securitatea trebuie să aibă un caracter global. Software-ul acesta este folosit în țări terțe și asta ne duce la lecțiile pe care le-am învățat în legat de aceste situații. Controlurile asupra exporturilor uh, privind produse generale de securitate uh, ne duc cu gândul la așa numitele criptorăzboaie. Fără controlul exporturilor, problema cu interceptarea comunicațiilor criptate probabil că nu ar exista, pentru că controlul exporturilor Seriously? încă mai uh, suferim de decizii uh, luate în domeniul uh, uh, exportului criptografiilor. Aceste uh, blocaje de export au avut un efect negativ teribil asupra dezvoltării comunicațiilor și uh, tipurile de software de intruziune uh, evident au un efect și vor avea un efect și mai negativ în viitor asupra uh, softurilor, software-ului de securitate. Pentru a rezuma prezentarea mea, ca să facem software mai sigur, ne bazăm pe discuții libere și pe experimente cu software de intruziune. Deja am avut un efect negativ teribil asupra securității tehnice din cauza controlului exporturilor asupra uh, produselor criptografice și cred că nu trebuie făcut aceeași greșeală din, greșeală din nou. Dacă credeți că controlul exporturilor crea, uh, fac mai mult bine decât rău, atunci calea cea mai bună ar fi, după părerea noastră, să dist- facem distinția între software de intruziune și exfiltrare. Ar trebui să fie clar că numai uh, că instrumentele uh, esențiale pentru asigurarea securității nu sunt controlate. Și n-ați trebui să uitați că codul IT reprezintă discurs liber, free speech. Despre asta vorbim sau cel puțin despre asta vorbesc aranjamentele Wassenaar. Nu e vorba de, doar de instrumente, ci de un, uh, un lucru care nu poate fi comercializat, e vorba de discursul liber, de exprimare liberă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Heinhardt. Așadar am avut uh, o viziune științifică din partea utilizatorilor ce privește utilizarea liberă a softului și acum avem ocazia să ascultăm reprezentantul industriei și mă bucur să îl avem alături de noi pe domnul Magnus Mode, este uh, reprezentantul Digital Europe, începește controlul exporturilor, vă rog. Stimați copreședinți, domnul Valențianu, domnul Leon, uh, stimați uh, colegi experți, stimați eurodeputați uh, și invitați în această sală foarte plină. Eu reprezint aici industria de telecomunicații din Europa și lucrez în uh, Digital Europe pentru politicile de export al tehnologiei IT și sunt responsabil și pentru uh, politicile de comerciale în acest domeniu. Digital Europe uh, reunește la un loc uh, tehnologia în Uniunea Europeană. Noi reprezentăm 59 de companii internaționale și mai multe societății comerciale din Europa, uh, mii de întreprinderi comerciale și zeci de mii de angajați Ținând seama de sistemul de control viitor al Uniunii Europene, suntem dornici să colaborăm cu dumneavoastră. Câteva cuvinte în legătură cu politicile noastre. Există o serie întreagă de propuneri pe care am dorit să, le, uh, să vi le comunicăm. Ținând seama de situația actuală din statele membre, este important ca uh, resursele uh, pentru controlul exportului în acest domeniu să se concentreze pe domeniile cele mai sensibile. Asta se poate întâmpla prin autorizarea exporturilor generale, um, acele autorizări streamline, pentru că uh, trebuie ca toate statele membre să aibă o abordare similară este important pentru un sistem eficient de control în Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere, noi încurajăm Uniunea Europeană să uh, analizeze uh, autorizările de export, inclusiv uh, cele care țin de criptografie și societățile uh, pentru cercetare și uh, știință uh, au responsabilități speciale în acest domeniu trebuie să fie cuprinse în sistemul de control al exporturilor din Uniunea Europeană. Uniunea Europeană trebuie să joace rolul unui model din acest punct de vedere. Programele sale trebuie să cuprindă aceste aspecte. Companiile europene de multe ori acționează pe o piață mondială și eh, ar trebui să funcționeze în baza unor principii eh, care să fie similare pentru a nu eh, afecta competitivitatea activității companiilor europene. I would also like to thank you. Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, eurodeputați, pentru angajamentul pe care l arătați în a acționa în acest domeniu deosebit de sensibil prin a propune uh, măsuri inclusiv de sancționare a celor care nu respectă principiile. Este important ca uh, aceste aspecte să se afle pe agenda noastră, pentru că dacă ținem seama de Wikileaks, de uh, alte uh, probleme apărute în acest domeniu, este esențial să progresăm în a reglementa acest domeniu. Sigur că noi ne dorim să protejăm drepturile uh, omului. Multe companii care activează în acest domeniu se bazează pe principiile de due diligence, respectează declarația, respectă Declarația Universală a Drepturilor Omului. Noi suntem convinși că cea mai importantă contribuție a noastră se bazează pe tehnologia digitală pe care o promovăm și uh, cum Parlamentul European s-a exprimat încă în 2012 uh, vis-a-vis -vis de tehnologia informațională, uh, există o atenție deosebită și atunci când se decide un control în ce privește exportul acestei tehnologii digitale, Uh, trebuie să fie respectate schemele uh, pe care se uh, bazează activitatea controlorilor. Respectarea drepturilor fundamentale trebuie să fie esențială. Dar sigur că trebuie să se găsească un echilibru între activitatea de control și drepturile omului. Iar când este vorba despre controlele pe care Uniunea Europeană le aplică, trebuie să existe o uh, consecvență în activitatea de control, iar impactul activității de control trebuie de asemenea să fie analizat pentru că el implică costuri ridicate pentru Uniunea Europeană. Deci, în ce privește implementarea acestor controle la export. Cred că există foarte multe provocări. Trebuie să vedem ce anume trebuie să fie controlat, cum trebuie să funcționeze sistemul de supraveghere. Software-ul antivirus este esențial. De asemenea, filtre care să elimine spamul din e mail face parte din domeniul care trebuie să fie controlat. Eu am uh, urmărit uh, modul în care controlul uh, exporturilor a fost efectuat în ultimii ani. Există, evident, multe domenii, dar trebuie să existe un control și din partea altor state din afara Uniunii Europene, pentru că trebuie să ne gândim și la alternative care să creeze posibilitatea pentru o acoperire geografică mai amplă a controlului exporturilor. Iar în ce privește sistemele de supraveghere, pentru rețelele eh, de internet eh, trebuie să eh, colaborăm și cu alte state. În ce privește controlul, mesajul nostru este clar. Există o competiție acerbă pe piața mondială în acest domeniu, iar Uniunea Europeană trebuie să acționeze proporțional cu rezultatele acestei activități de control. Spuneam că sunt deja costuri ridicate pentru Uniunea Europeană cu un posibil impact asupra numărului locurilor de muncă. Trebuie să existe o activitate pregătitoare, inclusiv Um, o evaluare de impact a acestei activități. Trebuie să știm care vor fi efectele, care vor fi costurile pentru Uniunea Europeană, pentru industria noastră de specialitate. Spunând acestea, sigur că am putea să ne concentrăm și pe multe alte aspecte propunerea Comisiei pentru a reduce diferențele între statele membre, pentru o mai bună armonizare a practicilor și metodologiei. Trebuie să insistăm și asupra importanței controlului streamline uh, în ce privește autorizările exporturilor și sperăm ca Uniunea Europeană să continue să aibă o poziție de frunte pe plan global în ce privește efectuarea acestui control. Așteptăm uh, cu interes colaborarea dumneavoastră viitoare și vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc. Deschidem acum uh, runda întrebărilor din partea membrilor comisiei. Mă surprinde că deocamdată nu am nicio solicitare. Ba da, domnul Rubic. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări foarte interesante. Aș dori doar să spun că și în Parlament, în Comisia STOA, um, am uh, solicitat elaborarea unui studiu privind supravegherea în masă care analizează problemele tehnologice și ă, pot să fac trimitere la acest studiu pentru că există definiții foarte clare pentru diversele domenii și cred că pentru activitatea noastră logistică viitoare ar putea să fie de mare importanță. Mulțumesc! Următoarea intervenție. Mulțumesc tuturor experților ă, pentru prezența lor astăzi în această întâlnire. Înainte de toate, ne-aș ruga să ne și distribuie, dacă este posibil, în uh, scris, printate aceste uh, prezentări. În al doilea rând, uh, vă pun o întrebare în calitate de necunoscătoare, pentru că nu sunt specialist în acest domeniu. Dar am sentimentul folosească toate aceste tehnici și toate aceste eforturi de a controla un anume segment tehnologic, oricât de rezonabil ar fi acest domeniu, ar avea implicații și asupra unor posibile, unui posibil control uh, asupra altor date, de pildă asupra datelor uh, legate de uh, persoană, deci a datelor confidențiale cum poți garanta că nu va exista o intruziune de acest tip prin uh, aparatura folosită? Mulțumesc foarte mult, Judith. Încercând să urmăresc pe domnul Wagner, pe domnul Borchert, și încercând să înțeleg spusele domniilor lor, um, eu am dedus că de fapt ei se situează pe poziții opuse. Pentru că după câte înțeleg eu, noi eh, eh, ne concentrăm atenția asupra bunurilor cu dublă utilitate și a exporturilor lor înspre țări ca Libia, Tunisia, Egiptul, unde activiști în domeniul drepturilor omului au fost oprimați, deci am considerat că acționăm corect. am ascultat pe domnul Borchert, care argumenta că nu ar fi uh, o bună idee să acționăm astfel. Deci, ă, ă, încercând să îmi explic lucrurile într-un limbaj pe care să-l înțeleg fără bits și bytes, ă, spuneți-mi până la urmă cum trebuie să acționăm. Mulțumesc, doamna Rodriguez. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezentările făcute și vreau să vă spun că uh, lucrurile pentru mine nu au fost foarte clare, pentru că și eu am avut sentimentul că aici uh, experții s-au situat pe poziții contradictorii. Impresia mea este că aici, până la urmă, drepturile omului se subordonează situației economice și uh, că din acest punct de vedere ă, poate că exportul ă, ar putea să fie influențat. Eu cred că ă, trebuie să apărăm în primul rând în baza principiilor europene drepturile omului. Și eu, în legătură cu aceste intervenții, aș spune că am avut impresii eh, contradictorii eh, din mesajele pe care experții mi le-au transmis. Cred că în această discuție ar trebui să ne concentrăm pe acele puncte care au fost deja menționate de către antevorbitori și anume pe uh, contradicția între uh, un comerț liber și impactul lui asupra drepturilor omului. Ar trebui să ne ghidăm uh, după tratatele în baza cărora uh, se derulează activitățile noastre comerciale și mă gândesc la tratatul transatlantic care este negociat acum. Deci, care este situația în ce privește capitolul digital? Thank you. Good morning. Thank you very much for your uh, Bună dimineața, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru prezentări și pentru uh, excelenta introducere la noua lume a tehnologiilor care sunt menite să ne ajute să supraviețuim în această lume complicată, dar care, pe de altă parte, prezintă noi provocări și noi riscuri. Aș vrea să știu în ce măsură urmăriți uh, cooperarea cu uh, companiile uh, din lumea a treia care ne prind din urmă <coughs> în acest domeniu al inovărilor. <coughs> Vedeți cumva vreun risc în cooperarea sau așa numita cooperare cu companiile din uh, state terțe. Se voi da acum cuvântul reprezentantului Comisiei, reprezentantul DG Trade, Pablo Grații. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc, onorați uh, deputați, pentru această inițiativă importantă. În primul rând, uh, vă voi uh, spune că suntem uh, de acord cu uh, antevorbitorii mei în ceea ce privește faptul că tehnologia poate fi folosită pentru a încălca drepturile omului și ne, ne preocupă foarte mult acest aspect. Să vă spun ce s-a făcut deja. Domnul Wagner s-a referit la acest lucru. Uh, în urmă cu doar câteva săptămâni am reușit să punem în, să implementăm un regulament care se referă la linia roșie din graficul pe care l-ați uh, arătat. Controlele din partea experților nu sunt așa cum erau uh, mai de mult. Ele sunt uh, menite erau menite să se asigure că tehnologia nu încape pe mâinile persoanelor greșite. Acum însă s-a schimbat abordarea, trebuie să existe o abordare mai uh, globală și vreau să-i mulțumesc domnului Hache pentru uh, do domnului Șache pentru uh, observațiile foarte pertinente pe care le-a făcut. Trebuie într-adevăr să revizuim alături de dumneavoastră regulamentele privind controlul exporturilor și trebuie să consultăm uh, reprezentanții comunității științifice pentru uh, a ne baza viitoarele propuneri pe cele mai bune uh, informații, cele mai corecte informații de care dispunem. Într-adevăr, abordarea trebuie să fie bine orientată, așa cum au spus experții. Dacă încercăm să prindem toți răufăcătorii îi vom prinde doar pe cei uh, care comit fapte mai puțin uh, grave, pești mici, cum se spune. Trebuie să construim un gard foarte mare, foarte înalt în jurul unei grădini uh, mici, pentru a ne asigura că intervenim acolo unde este cu adevărat nevoie. Drepturile omului, într-adevăr, reprezintă o problemă spinoasă. Există acolo o contradicție pentru că e foarte greu să ne dăm seama ce trebuie să controlăm. Avem nevoie de opiniile experților. La comisie am uh, angajat experți uh, din toate statele membre care sunt uh, foarte calificați, înalt calificați și încercăm să ne punem la curent cu cele mai corecte informații. Părțile interesate, comercianții, producătorii și ONG-urile trebuie să fie implicate în acest proces. Trebuie ca cu toții să ne furnizeze informații pentru ca riscurile cu adevărat mari să fie abordate. Devine din ce în ce mai, import, mai evident că dacă nu uh, participăm, uh, că dacă dorim să participăm la industria high-tech, uh, trebuie să facem parte din organismele care o și controlează. TTIP și Statele Unite uh, au um, alte preocupări legate de drepturile omului care nu fac obiectul discuției noastre de azi și de aceea doresc să um, scurtez intervenția. Uh, mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați văzut organiza această audiere și aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună. Mulțumim. Uh, le vom da acum cuvântul experților, fiecare câte trei minute. Domnul Wagner va începe. Mulțumesc foarte mult. Cred că aspectele discutate aici uh, afectează TTIP, uh, dar și, și celelalte com acorduri comerciale pe care le încheie Uniunea Europeană. Afectează modul în care există și acționează Uniunea Europeană în comunitatea internațională. Drepturile omului uh, într-adevăr uh, tind să fie subordonate intereselor industriei și de aceea este important să ne asigurăm că drepturile omului sunt uh, și au locul lor în acordurile comerciale, ele că sunt, că sunt implementate în mod eficient și că sporesc legitimitatea tehnologiilor ca instrument de protecție a drepturilor omului și nu de încălcare a acestora. Sunt de acord cu ce a spus doamna Argentinii. Uh, nu sunt de acord cu ce a spus doamna Argentinii în ceea ce privește că faptul că experți invitați azi nu suntem de acord. Opiniile noastre nu sunt chiar atât de uh, distanțate. Cu toții avem în vedere implementarea drepturilor omului Într-adevăr, problema este legată de definiții, de tehnologiile pe care considerăm că trebuie să le includem sau nu. Cum se va face implementarea uh, prin uh, aranjamentele de la Wassenaar și cum se implementează de către statele membre, nu uh, pot controla eu, dar cred că industria intenționează să ia toate măsurile necesare. Regulamentul a fost uh, a intrat în vigoare în urmă cu doar trei săptămâni, deci procesul este în derulare și cred că cu toții uh, ne dorim să ne asigurăm că prioritățile legate de drepturile omului sunt avute în vedere și că nu ne concentrăm uh, excesiv pe poziția sectorului industrial. Domnul Hoihert are cuvântul. Din punctul meu de vedere, între noi există contradicții, um, într-adevăr, pentru că definițiile sunt esențiale. Securitatea sau insecuritatea programelor informatice reprezintă un uh, element foarte important. Um, software-ul, software pe care îl um, folosim pe un calculator uh, este unul, ar putea fi în multe alte feluri decât este. Pe noi ne interesează să creștem uh, gradul de siguranță. Pentru ca programele informatice să devină mai sigure, trebuie să putem avea discuții libere, discuții deschise, În um, Germania există legi numite legile uh, referitor la hackeri care tratează problema securității. Această problemă a securității informatice reprezintă unul dintre, uh, una dintre amenințările cele mai mari cu care ne confruntăm. Controlul exporturilor implementat, implementat conform aranjamentelor de la Wassenaar se referă la programe informatice de intruziune. Există câteva excepții care arată foarte clar că anumite programe informatice nu ar trebui să fie incluse pe listă, dar aceste ex excepții nu sunt suficiente pentru a ne permite să facem față problemei. Software-ul nu este doar un bun comercial, securitatea informatică nu este asigurată doar de companii, ci și de uh, universități și de copii până la urmă care uh, se joacă cu tehnologia. Pentru că folosind tehnologia îi descoperi noi capacități. Trebuie să creștem standardul uh, discuțiilor, să ridicăm nivelul acestora. nerespectarea regulilor de export, conform legii germane, atrage după sine o pedapsă de până la 8 ani um, de privare de libertate. Dacă nu discutăm aceste aspecte, problemele nu se rezolvă, iar, problemele, iar companiile care se ocupă cu vânzarea tehnologiei care permite atacarea sistemelor, au, uh, aceste companii au de câștigat de pe urma faptului că noi nu discutăm anumite aspecte. Important să avem uh, motivația necesară pentru a discuta despre securitate. iar um, controlul la export uh, are chiar efect, efectul opus celui pe care îl dorim în acest uh, moment. Domnul Naul are cuvântul acum. Mulțumesc. Vreau să vorbesc acum despre cât de important este să avem reguli în acest uh, sector important. Cred că cu toții suntem de acord că acest lucru este important. Eu vin din sectorul telecomunicațiilor și voi da un exemplu din acest domeniu am uh, contribuit la un studiu uh, al Institutului uh, pentru drepturile omului și pentru afaceri, care a analizat chiar acest aspect. E important ca produsele corecte să existe, pentru că nu putem uh, introduce restricții asupra rețelelor existente în alt stat. E important să stabilim aici un echilibru pentru a nu afecta părțile din tehnologia comunicațiilor care sunt cruciale pentru statele terțe din exteriorul Uniunii Europene. Așa cum uh, a spus uh, Comisia, anumite elemente sunt disponibile din exterior. Noi lucrăm uh, în mod standardizat. Avem un, o subserie de elemente care sunt indispensabile pentru o anumită rețea. Și uh, dacă UE nu reglementează aceste, uh, aceste uh, chestiuni, ele vor proveni din altă piață. Companiile europene au arătat mai mult interes pentru incorporarea în cultura lor a drepturilor omului. Analizăm și control global la export și sistemele străine. Este foarte complicat uh, să administrăm aceste control la export. Ericsson are 1,2 milioane de produse. Dacă ar trebui să le clasificăm conform uh, unui număr foarte mare de sisteme, acest lucru ar fi foarte uh, complicat. Trebuie să continuăm să fim lideri în acest domeniu și să îi convingem pe toți că sistemul european este cel pe care trebuie să-l folosească. În privința interacțiunii între companii și economia, dacă aceste, acestea au interese contradictorii, așa cum am spus în prezentarea mea, acum um, companiile își introduc politici interne și proceduri interne, se autoreglementează. Această temă este cu adevărat complicată, trebuie să ne concentrăm pe mai mult de un singur domeniu. Controlul export este un domeniu. Un alt domeniu este convingerea, obligarea companiilor să implementeze alte programe pentru um, a avea o atitudine um, de integritate și de respect asupra um, față de drepturile omului. Important să analizăm chestiunile sensibile, dar trebuie să ne ocupăm și de aspectele mai puțin uh, sensibile. Într-adevăr, uh, nu dacă reglementăm uh, după, în același fel și diamantele și firimiturile, cu ce credeți că se va face contrabandă? Trebuie să ne gândim la acest lucru. Mulțumesc tuturor experților, spune președintele. Sunt convins că pe viitor uh, vom mai uh, avea discuții care vor uh, fi la fel de utile. De mult timp așteptăm opinia Comisiei europene în acest sens. Sperăm că vom primi informații la Comisie cât de curând și sperăm că DROI și INTA vor colabora pe viitor la fel de bine și acum trebuie să vă părăsesc pentru că um, începe a doua parte a audierii, iar eu trebuie să merg la comisia mea. Mulțumesc! Yes, of course. Thank you. Glad we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 Vamos a tratar de empezar. Vom încerca să începem. Let's begin, please. Haideți să începem, vă rog. Tenemos tenemos mucho de qué hablar en esta segunda parte. Avem uh, multe de discutat în această a doua parte și timpul uh, este limitat. Așa că Vă voi prezenta persoanele care ne însoțesc uh, ca experți în această dimineață pentru a analiza care este impactul asupra drepturilor omului al dezvoltării tuturor acestor tehnologii digitale de supraveghere, ce se întâmplă cu utilizarea acestor tehnologii în multe țări din lume și uh, care este gradul de răspundere al Uniunii Europene față de acest fenomen. Alături de mine se află domnul uh, Frank Larue, la în stânga mea, care a fost raportor special al ONU pentru uh, promovarea drepturilor omului și uh, a libertății de exprimare și uh, directorul centrului Robert Kennedy din Europa. Alături de mine, de asemenea, se află doamna Marian Knoe, de la Universitatea Hildensheim, președinta Departamentului de Științe Politice, și domnul Kenneth Page, responsabil uh, pentru politici al Privacy International, o importantă organizație bine cunoscută, și doamna Sarah McCune, responsabilă a Universității de la Toronto pentru cetățenia digitală. Domnul Michalski de la director al Human Rights Germania, care se află la pupitru în uh, dreapta mea, fiecare dintre invitații noștri va dispune de 8 minute pentru a discuta aceste subiecte prea complexe, dar așa este la Parlament, nu avem prea mult timp la dispoziție niciodată. Îi voi da la început cuvântul domnului uh, Larue. Îmi pare rău, dar va trebui să fiu foarte strictă cu timpul. Vă mulțumesc în primul rând pentru prezență și vă dau cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult pentru uh, această invitație, doamnă copreședintă Valenciano. Voi începe prin uh, a vă mulțumi pentru invitația pe care uh, mi-ați adresat-o. But also for the future. Cred că acesta este un subiect crucial pentru prezent, dar și pentru viitor și voi fi foarte succint. Protecția vieții private și libertatea de expresie sunt două drepturi uh, distincte, dar trebuie să fie înțelese împreună ceea ce fac eu în raportul meu. Nu te poți bucura de libertatea de expresie complet dacă nu ai și garanta, garanția uh, vieții private. Lipsa acesteia are un efect de intimidare asupra oamenilor și asupra posibilității ca ei să-și exercite dreptul de a-și exprima și transmite ideile. Dar, de asemenea, e foarte important uh, e foarte important efectul uh, limitativ pe care îl are asupra jurnalismului, asupra protecției surselor și a uh, asupra unei prese libere. Toate acestea, evident, uh, elemente fundamentale unei uh, societăți democratice. Toate drepturile sunt egale, dar libertatea de expresie este un drept care facilitează alte drepturi și în special facilitează participarea cetățenească în uh, lumea actuală și la treburile lumii actuale prin internet. Și am văzut acest lucru la discuțiile precedente cu ce s-a întâmplat în Tunisia și în Egipt, când oamenii au ridicat vocile. Sigur că nu, nu s-a rezolvat totul, nu e totul perfect, dar e clar că oamenii s-au făcut auziți și dictaturi vechi de 30 de ani au fost uh, doborâte. Și deci trebuie să înțelegem că acest lucru este esențial. Acum, care e problema uh, cu supravegherea? În primul rând, supravegherea poate fi legitimă atunci când se face în cadrul legii și în cadrul unei societăți democratice. Da, statul are obligația să protejeze dreptul omului, dar să protejeze și securitatea indivizilor. Și nu sunt de acord cu dezbaterea care încearcă să stabilească un conflict între acestea. Ambele sunt posibile simultan într-o societate cu adevărat democratică și, de fapt, protecția drepturilor fundamentale cred că este esențială pentru întărirea securității, pentru că întărește democrația. Deci dacă supravegherea e necesară pentru o investigație criminală, există proceduri ca acest lucru să se facă. Sigur, argumentul este că de astăzi a fost că aceste comunicații electronice și în sistemul digital e foarte dificil să obții un mandat uh, judecătoresc în orice caz. Înțeleg că e o problemă de procedură, dar uh, trebuie creată o procedură prin care există un, uh, o instituție de autorizare care nu este și instituție de implementare a supraveghere. Și în al doilea rând trebuie să fie o monitorizare parlamentară continuă a acestei supravegheri. Aceste elemente sunt încet, încet pierdute, dar unele parlamente uh, din unele țări ale lumii au funcția de a monitoriza aceste activități, dar în realitate, volumul de muncă este atât de mare încât nu au capacitatea să o facă. Se creează chiar tribunale pentru acest scop. Dar acestea sunt tribunale care dau cumva autorizații generale de supraveghere, ceea ce nu servește în mod neapărat uh, uh, protecția securității. Ce s-a întâmplat în Geneva în timpul mandatului meu a fost că am uh, rămas la discuția între uh, supravegherea țintită și supravegherea de masă. Personal, eu cred că supravegherea de masă, mai ales dacă se face către o terță țară, este inerent o încălcare a uh, dreptului la viață privată, pentru că nu există nicio legătură specifică și nicio limitare a exercitării puterii. Drepturile omului și uh, puterea statului sunt tot timpul în conflict, în sensul că statul are drepturile omului, dar și de a nu abuza această autoritate în numele drepturilor omului sau în numele democrației. Și, da, insist, securitatea este o problemă serioasă, nimeni nu poate nega asta în lume. Belgia, în acest moment, trece printr-o perioadă foarte dificilă și, la fel, atacurile de la Charlie Hebdo, de la Paris, probabil că au schimbat atitudinea opiniei publice în toată Europa, dar, de asemenea, cred că este important să reacționăm într-un mod foarte coerent, întărind democrația. Când s-a întâmplat, s-a întâmplat tragedia de la Oslo, atacul lui Breivik, reacția primului ministru al Norvegiei a fost trebuie să construim o democrație mai bună, mai puternică, cu participare civilă. Cred că, într-un fel, asta este calea de urmat care sunt dimensiunile principale ale acestui proces. Mai întâi să înțelegem că securitatea, libertatea de expresie și protecția vieții private pot coexista. În al doilea rând e o problemă de proceduri. Trebuie să implementăm proceduri legale, democratice, pentru a avea un mecanism autorizat de supraveghere, eh, intern sau extern, pentru că multe țări pot avea tentația de a spune respectăm drepturile cetățenilor noștri, dar e irelevant pentru dreptul omului să facem același lucru în străinătate. Asta este o contradicție în termeni, pentru că dacă negăm universalitatea drepturilor omului, atunci negăm și universalitatea internetului și neutralitatea internetului care trebuie păstrată. Asta e crucial pentru a proteja internetul însuși. Deci cred că e un element foarte important. Și în fine, nu putem avea Uh, nu putem accepta supravegherea de masă drept ceva necesar. Întotdeauna ar trebui să fie o formă de supraveghere țintită cu autorizare democratică și cu o monitorizare uh, uh, procedurală democratică din partea altor instituții ale statului. Ideal ar trebui să fie o dezbatere deschisă în toate societățile cu participarea organizațiilor din societatea civilă și uh, felicit uh, pe această cale comisia noastră pentru că ați făcut acest lucru astăzi drepturile omului nu pot uh, cădea pe locul 2 uh, în timp ce exporturile și profitul să fie pe locul 1. Dar, de asemenea, drepturile omului trebuie să facă parte din agenda de securitate și nu să fie un element uh, separat și de ordin secundar într-o altă agenda. Vă mulțumesc foarte mult și pentru faptul că ați avut capacitatea de a face aceste explicații foarte rapid, deși vă vom uh, asculta ceva mai târziu. Doamna Knoer are cuvântul. Grazie, signora. Mulțumesc, doamna copreședinte. O să vorbesc în germană, dacă este posibil. Foarte bine. Um, Mulțumesc foarte mult pentru invitația de a vorbi în fața dumneavoastră. În minutele următoare Mă voi referi la evoluția și problemele legate de libertatea internetului în autocrații. Deci mă voi concentra pe state și uh, uh, regimuri care limitează libertatea internetului sau restricționează până la a interzice accesul la internet și mă voi referi la măsurile pe care aceste țări le aplică. Internetul este o provocare pentru autocrații. Acest lucru am putut să-l constatăm pentru că autocrațiile, dictaturile se simt amenințate de către internet, de mijloacele de informare sociale care permit o comunicare interactivă, multimodală și care eh, pot constitui un risc pentru o democrație. Pe de altă parte, regimurile autoritare folosesc internetul pentru că acesta conține și un potențial atractiv pentru instrumentalizarea propriilor scopuri. Și acest lucru trebuie să-l avem în vedere. Deci este vorba despre o utilizare ambivalentă a internetului de către dictaturi. O poziție ambiguă. Avem regimuri dictatoriale care nu permit accesul la internet, și acestea se întâlnesc uh, în special în Asia, dar și în spațiul euroasiatic dar și în China, în Corea de Nord, Vietnam, Pakistan, Thailanda, Myanmar uh, și Sri Lanka există aceste practici, în Eurasia, Belarus, Uzbekistan, Turkmenistan, dar și Rusia, Azerbaijanul și Kazahstanul. Iar în regiunea Mina, mai ales uh, Emiratele Arabe Unite, Bahreinul, Arabia Saudită, Egiptul, dar și Turcia Turcia demonstrează că nu este vorba doar despre regimuri autocrate, ci și de regimuri hibride, am spune, care acționează însă represiv. Ce putem constata ca evoluție? Autocrațiile găsesc posibilități pentru a bloca internetul, pentru a bloca progresul tehnic în favoarea consumatorilor și um, în același timp supraveghează uh, utilizarea internetului. Pe de altă parte, constatăm și o altă evoluție. Pe lângă această formă tehnică de supraveghere, în ultimii ani, s-a făcut simțită și tendința de a extinde aplicațiile administrative aceste regimuri dictatoriale care practică un control tehnic prin blocarea sau filtrarea utilizării internetului de către mase, mai uh, găsesc și soluții administrative de a face o selecție a conținuturilor pe internet și în felul acesta um, găsesc soluții de uh, adresă directă a anumitor conținuturi pentru anumiți indivizi. Cu alte cuvinte, autocrații și-au schimbat modul de acțiune de la o atitudine inițială defensivă mai degrabă diletantă la o modalitate mai degrabă ofensivă, proactivă. Deci, voi menționa câteva categorii ale acestor măsuri de control eh, care au un impact eh, diferențiat asupra drepturilor omului. Avem, pe de o parte, măsuri abuzive, represive. Nu este o noutate în domeniul internetului, inclusiv în ce privește uh, reprimarea mass media, libertății de exprimare, arestări, atacuri fizice, chiar crime împotriva unor jurnaliști, inclusiv a unor jurnaliști online sau a unor blogări. În Arabia Saudită, de pildă, există un exemplu. Iar aceste măsuri uh, au fost luate abuziv. Dar există și măsuri dure de control, cum le-aș numi eu, și le-aș împărți în două subcategorii, măsuri tehnice și măsuri administrative cu un anume temei juridic. În ce privește măsurile tehnice, se cunosc modalitățile de acțiune, blocarea unor Eh, rețele, cenzură, folosirea unor sisteme de filtrare, blocarea unor adrese eh, de IP, URL sau cuvinte cheie pentru listele negre sau în baza unor liste negre. măsurile din cealaltă categorie, mai degrabă juridice, pe care le-am menționat, sunt îndreptate împotriva unor activități online în uh, procesul de comunicare, iar acest tip de măsuri a luat amploare în ultimii ani. Sunt definite obiecte uh, sau obiective care sunt inacceptabile și aici, sub pretextul protecției siguranței naționale, sub pretextul protecției copiilor, al moralei sociale, din motive de combatere a pornografiei, din motive de uh, combatere a blasfemiei um, împotriva simbolurilor religioase sau uh, protecție a intereselor de stat, combaterea defăimării sau a informațiilor Uh, eronate. Acest tip de măsuri a luat, cum spuneam, amploare în ultimii ani pentru a se interzice conținuturi uh, inacceptabile din punct de vedere al statului autocrat. Prin asemenea măsuri, uh, într-un cadru legislativ național se creează un temei legal pentru asemenea acțiuni represive împotriva unor indivizi, iar acest lucru este problematic pentru noi pentru că se conferă un fel de uh, fațadă legitimată din punct de vedere moral demersului respectiv. Cea de-a treia uh, categorie a acestor măsuri de control le-aș spune soft, este situată în domeniul administrativ. Aici uh, instituții de stat acționează pentru controlul internetului, deci se conferă din nou o notă de legalitate utilizării uh, și implicării acestor unități speciale, un fel de poliție a internetului uh, sau înregistrarea site-urilor pe internet. Deci sunt măsuri administrative care permit un asemenea tip de control. În al treilea rând, însă, cred că mai putem observa și alte tipuri de măsuri de control soft, în care ă, măsurile, ă, regimurile autoritare se servesc de internet pentru a-și legitima uh, propriul regim. Deci, dictatorii, autocrații, se servesc de e-government, de e-programs, e-participation, pentru ca să își legitimeze acțiunile în fața propriului popor și pentru a obține susținerea cetățenilor. Deci, prin asemenea programe uh, există și regimuri autocrate care uh, oferă asemenea servicii cetățenilor pentru a crea impresia că acționează transparent, apropiat de cetățean. Uh, și tot așa se procedează și uh, prin e-participation. Guvernele autocrate uh, creează bloguri și site-uri online care să permită cetățenilor să intre în contact cu uh, instituțiile de stat, cu administrația locală, ceea ce din nou simulează deschidere față de cetățean, participare sau uh, o poziție responsabilă vis-a-vis -vis de cetățean. În Bahrain, Singapore, Kazahstan există asemenea practici și mai există și uh, practica acestor regimuri de a uh, face propagandă prin internetul, de a se pune în valoare via internet. Aceste noi metode pe care am putut să le observăm în ultimii ani uh, vorbesc despre o atitudine proactivă a ă, autocrațiilor care se servesc de internet pentru a-și spori propria legitimitate. Acest lucru, bineînțeles că are un impact și asupra indivizilor prin acest tip de reglementare juridică, dar uh, au și un uh, efecte de control social în cadrul acestor regimuri dictatoriale. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Da. Are acum cuvântul domnul Kenneth Page, responsabil de politici la Privacy International. Mulțumesc doamnă președinte, stimați membri, vă mulțumesc pentru ocazia de a participa la această audiere foarte importantă. Mă bucur să văd că drepturile omului sunt uh, din ce în ce mai importante. Lucrez la Privacy International din Londra, care se ocupă de problema supravegherii din partea companiilor și a țărilor avansate tehnologic, cum ar fi uh, Marea Britanie, Franța, Germania și ajutorul pe care acestea îl dau unui, unor uh, guverne autoritare din lume. Am creat o coaliție cu Amnesty International și cu Federația Internațională pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch, Reporter Fără Frontiere și Institutul de Tehnologie Deschisă în America. Membrii cer uh, guvernelor ca uh, să se modernizeze uh, controlele asupra exportului de tehnologie care poate fi folosită pentru a încălca drepturile omului sunt regimuri politice care folosesc uh, aceste uh, tehnologii pentru a-și supraveghea și monitoriza oponenții politici, jurnaliștii, apărătorii drepturilor omului, membrii diaspore și alți oameni. Acestea includ uh, software avansat de intruziune care este menit să evite antivirusul, Uh, supraveghere ale cablurilor optice submarine și mai departe. Tehnologia este adaptată fiecărui client și uh, susținerea tehnică pe care o dau uh, înseamnă că ei practic rămân în relație cu aceste guverne dictatoriale multă vreme. Există o lipsă totală de transparență despre ce se vinde și uh, la ce este folosit. În raportul Enemies of the Internet, Reporter fără frontiere a dat foarte multe exemple de jurnaliști și blogger care au fost uh, vizați în China, uh, Vietnam și așa mai departe. Uh, de asemenea, au fost cazuri de complicitate la acte de tortură ale unor companii franceze în Siria și s-a publicat un raport privind utilizarea extinsă a supravegherii în Asia Centrală, inclusiv folosirea unor uh, tehnologii de, de uh, interceptare ilegale. Refugiații politici au fost uh, țintiți cu ajutorul unui software Evidence has emerged of the Bangladeshi elite police force. De asemenea, forța de poliție Uh, din Bangladesh a cumpărat uh, tehnologie de supraveghere a drepturilor a uh, um, telefonelor mobile. Rab a fost considerat un batalion al morții din, part, din cauza asasinatelor extrajudiciare și altor abuzuri ale drepturilor omului care au fost exprimate aici în Parlamentul European, au fost criticate de Parlamentul European. Volumul acestor activități este absolut îngrijorător. Anul trecut s-a văzut că Ministerul de Interne egiptean a vrut să cumpere tehnologie de monitorizare a mediilor sociale. De asemenea, produsele Finfisher și uh, suport tehnic pentru acestea s-au folosit în Pakistan și, uh, de asemenea uh, de unele servicii care țintesc jurnaliști și avocați și apărători de omului iranien din Marea Britanie. Adesea, singura oportunitate de a controla Uh, acest flux uh, este legat de uh, sancțiuni internaționale, pentru că este clar că aceste tehnologii trebuie să fie supuse embargoului pentru că ele sunt folosite pentru a spiona oamenii. În 2014, <clears throat> o, un software de intruziune de la o companie italiană a fost folosit pentru a ținti jurnaliști din Statele Unite care lucrau pentru un, un outlet de presă etiopian independent. Uh, Asta s-a la fel s-a întâmplat și cu un grup care promova jurnalismul independent. Acest tip de uh, eh, jurnalist poate copia fișiere, poate înregistra convorbiri pe Skype, poate porni camera și microfonul utilizatorului. Hacking Team uh, își uh, face reclamă produse, produsului ca, uh, un produs care poate fi folosit uh, pentru a supraveghea sute de mii de oameni. Compania spune că nu uh, vinde aceste produse decât uh, guvernelor. Uh, modernizarea controlului exporturilor este urgentă și primul pas este să ne asigurăm că toate tehnologiile acestea sunt sub, supuse licențierii. Deocamdată aceste tipuri de echipamente nu au nevoie de licență. Orice tehnologie ar trebui să pună în centru drepturile omului și Salutăm uh, uh, recunoașterea Comisiei că securitatea și drepturile omului sunt uh, legate. Este esențial să înțelegem care este impactul de drept, legat de drepturile omului asupra unei tehnologii. Trebuie să se pună mai, multă, mai mult accent pe drepturile omului și pe riscurile și pe cadrul juridic care guvernează utilizarea unor tehnologii înainte ca un export să aibă loc. Aplicațiile pentru tehnologii de export cu probleme de drepturi omului trebuie să fie vizate uh, și uh, uh, săptămâna trecută Parlamentul European a cerut interdicția exportului către Egipt a unor tehnologii care ar putea fi folosite pentru spionarea cetățenilor. Anul trecut Consiliul a, a recunoscut că aceste tehnologii pot fi folosite în legătură cu încălcările drepturilor omului. Dificultatea este să trans- controlăm transferurile uh, și totuși nu putem uh, să nu uh, fim atenți la consecințele proliferării necontrolate. Și industria are o responsabilitate mult mai mare pentru due diligence, transparență, cerințe de licențiere și trebuie să folosim uh, puterea de tip soft a Uniunii Europene pentru a promova o îmbunătățire a situației. Controlul la export nu este o soluție universală, dar e un început bun. Industria are nevoie de controle precise și de um, reguli de implementare. Uh, obligația controlul, controlului trebuie să fie clar exprimată, la fel cum să fie exprimată uh, libertatea de a exporta uh, produse de criptografie care pot ajuta oamenii să se protejeze de aceste intruziuni. De asemenea, <clears throat> Asta nu trebuie să, nu trebuie să însemne că uh, instrumente IT pot fi puse la uh, dispoziția celor care încalcă drepturile omului. Cercetătorii de securitate și societatea civilă trebuie să fie implicați în formulările de politici și de definiții. Societatea civilă poate juca un rol semnificativ în acest domeniu și uh, poate fi o contribuție semnificativă în ce privește lupta cu uh, abuzul împotriva drepturilor omului și eliminarea echipamentelor de pe lista duală. Trebuie să fie o colaborare între autoritățile de licențiere pentru a înțelege riscurile uh, presupuse. Un mecanism independent al Uniunii Europene care să controleze tehnologiile de supraveghere este esențial și ar putea implica utilizarea unui catalog care să țină seama de utilizatori. Uh, Uniunea Europeană a primit, uh, are oportunitatea de a uh, îmbunătăți supravegherea acestor exporturi. Primăvara arabă a arătat cum astfel de guverne dictatoriale le folosesc aceste tehnologii pentru a reduce la tăcere societatea civilă și drepturile omului. Luna aceasta, guvernul elvețian a fost forțat să comunice destinația 21 de exporturi pentru um, uh, echipamente de monitorizare a telefonelor mobile. Acestea includeau Etiopia și alte țări similare. Și de acum uh, Elveția a trebuit să uh, este e forțată să interzică astfel de exporturi. Sigur că aceasta este o problemă de comerț și de inovație tehnologică, dar și de valori europene. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Page. Și acum Doamna Saracune, senior legal researcher, aveți cuvântul. Thank you. Thank you for the opportunity to... Mulțumesc pentru uh, invitația la audierea de azi. Mă numesc Sarah McCune, sunt uh, consilier juridic uh, cu experiență la uh, Universitatea din Toronto. Mm, noi am tot uh, analizat uh, instrumentele care pun în pericol drepturile omului. Am făcut uh, acest lucru analizând uh, evenimentele. Am constatat că um, drepturile omului sunt amenințate și din cauza că um, societatea este um, supusă cercetării, supravegherii, însă puțin știu să se protejeze Guvernele își, uh, pun, își supraveghează nu doar propria populație, ci și uh, cetățenii altor state și există și interferențe care nu sunt legate de guverne. Cercetarea noastră vrea să adune dovezi uh, concrete în ceea ce privește amenințările digitale împotriva organizațiilor societății civile. Noi am uh, publicat raportul Communities at Risk care um, arată concluziile la care am ajuns. Și uh, am tras și câteva concluzii privind lucrurile pe care nu le știm. Din păcate, sunt multe informații care ne uh, lipsesc. Noi um, putem aduce răspunsul la aceste întrebări cooperând, în primul rând. Iată ceea ce știm. În primul rând, în domeniul digital, organizațiile societății civile se confruntă cu aceleași amenințări ca și guvernele și sectorul privat, însă au mult mai puține resurse pentru a se proteja. Aceiași actori care țintesc, care amenință societatea civilă, s-au dedicat și atacului uh, guvernelor și societății civile și sectorului privat. Deși nu s-ar crede, programele uh, malware nu sunt foarte mari, însă nu sunt foarte multe, însă există multă tehnologie care se poate folosi pentru supraveghere. Majoritatea uh, calculatorilor care au fost uh, atacate um, nu erau protejate în mod corespunzător. Nu uh, e neapărat uh, important sofisticarea, nivelul de sofisticare al tehnologiei folosite. Adesea calculatorile sunt atacate cu programe destul de simple. Există virusuri de tip uh, cal care uh, permit uh, accesarea calculatoarelor um, și violarea acestora. Sistemul, supravegherea prin adresele IP este um, un element foarte important. Trebuie să ne gândim și la practicile generale și să ne gândim și la capacități de protejare, uh, um, capacități de protejare de care dispunem, fără a implica guvernele. Există um, în rândul atacatorilor un nivel foarte mare de um, hotărâre de, pentru a, a, a reuși în lucrurile pe care și le propune. Uh, amenințările digitale pot uh, aduce prejudicii eficienței uh, organizatorice. Există și costuri financiare foarte mari pe care le presupune uh, controlarea um, și prevenirea atacurilor informatice.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 I think uh, you are too fast, interpreters. Cred că vorbiți mult prea repede și interpreții nu vă pot uh, urmări, ar trebui să vorbiți uh, mai încet. My, I'm, my apologies, I'm sorry. Mă iertați, spune vorbitoarea. Um, se pot, uh, sunt și prejudicii de natură emoțională. Într-un studiu pe care l-am făcut, o persoană a spus că i s-a compromis contul de Skype și că acest lucru a reprezentat o uh, încălcare um, profundă a intimității sale. Amenințările digitale simțite au potențialul de a, compromisa, de a compromite siguranța indivizilor. Recența arătat că un um, grup media sirian uh, care critica ISIS a fost atacat uh, pentru a obține date menite să obțină locația um, persoanelor respective. Există și alte cazuri. Un moment. Cred că din cabina italiană reacția este puțin uh, exagerată nu uh, vorbește prea repede vorbitoarea. Amenințările digitale și spionajul digital reprezintă mijloace eficiente prin care pot fi um, compromise grupurile și persoanele aflate chiar în exteriorul granițelor țării respective. Cercetarea noastră arată că amenințările acestea sunt folosite pentru compromis extrateritorial. și comunitățile tibetane au făcut obiectul acestor tipuri de atacuri. De asemenea, organizații uh, din, uh, eti, uh, implicate în lupte din Etiopia sau organizații din Bahrain au făcut obiectul acestor atacuri. Trebuie să avem inițiative structurate. La momentul de față nu putem să devenim vizibili în acest um, spațiu. Ce mecanisme sunt necesare pentru a deveni vizibili? In, mecanismele interne ale companiilor prin care acestea pot uh, evalua riscul uh, de atac digital uh, sunt importante. este nevoie de mai multe informații în ceea ce privește lanțurile de distribuție a acestor tehnologii sensibile. Multe companii uh, de produse cu dublă utilizare trebuie să devină mai responsabile și să asigure supravegherea comercializării produselor lor. Cine este afectat? Societatea civilă este avută în vedere. Ce recomandăm? Încercăm de, suntem acum într-un moment în care putem face ceva pentru a preveni uh, încălcarea drepturilor omului. Trebuie să ne asigurăm că se respectă confidențialitatea. Controlele exporturilor trebuie să aibă în vedere utilizatorul final, dar aceste măsuri trebuie să se bucure de susținere politică și de asistența acordată societății civile afectate. societatea civilă ar trebui să nu uh, poată fi atacată de, uh, prin programele acestea. Trebuie să luăm mai multe măsuri pentru a corecta dezechilibrele în accesul public la securitatea digitală. Trebuie, trebuie să explorăm mai multe uh, um, opțiuni pentru a opri uh, codificarea. În ceea ce privește societatea civilă, susținerea tehnică uh, susținută trebuie să fie pusă la dispoziția tuturor. În sectorul privat uh, Considerațiile de drepturile omului uh, trebuie să devină o parte a activității tuturor companiilor. Introducerea cerințelor de transparență în uh, industrie reprezintă un prim pas. Trebuie să încurajăm și să protejăm uh, instrumentele de cercetare, pentru că um, Astfel putem găsi soluții de durată care pot proteja societatea în calea de intruziune. Guvernul trebuie să aibă politici uh, care să nu mai permită um, distrugerea sistemului de intruziune, de codificare. Ehm, vă cerem uh, scuze, spune doamna președinte, pentru că ați fost uh, întreruptă de mai multe ori. Ehm, cred că, într-o anumită măsură, sunt eu de vină, pentru că le-am cerut invitațiilor să intervină doar 8 minute și cu toții aveau uh, um, foarte multe de spus. Ehm, există persoane care au experiență în a vorbi pentru interpretare, alții au mai puțină experiență. Eu vreau să le mulțumesc interpreților pentru încercarea uh, pe care au făcut-o de a vă urmări și uh, să-i mulțumesc doamnei Măchin pentru intervenție. Îi voi da acum uh, cuvântul domnul Mihalski din Germania. Bună ziua și eu mă voi servi de limba maternă dacă îmi permiteți și poate că uneori voi face și trimiteri în limba engleză pentru că engleza a devenit pentru noi lingua franca. Înainte de toate, aș vrea să spun că am fost foarte impresionat încă la prima rundă a experților când s-a vorbit despre controlul exporturilor, că a fost atâta lume în sală încât scaunele nu au fost suficiente. Dar acum când este vorba despre implicația asupra drepturilor omului, eh, s-au mai eh, rărit eh, rândurile. Sper că asta nu ține de problematica pe care o discutăm acum, ci de alte reuniuni care se desfășoară în paralel. Pentru că, de fapt, noi toți știm cât de importantă este respectarea drepturilor omului atunci când este vorba despre exportul tehnologiei de supraveghere. Acest lucru s-a discutat mai puțin în prima uh, rundă a de întâlnirii noastre. De aceea eu um, voi permite câteva comentarii din acest punct de vedere. Ceea ce a spus Cristian Horchert a fost foarte important și poziția sa vis-a-vis -vis de inovație și de tehnologie. Asta mi-a amintit de uh, zilele uh, negre ale secolului 20, în care uh, tehnologia uh, avea prioritate uh, totală și drepturile omului uh, uh, până la urmă au avut de suferit. De asemenea, vreau să mă refer la ceea ce a spus la domnul Nordeus, dar poate dintr-o altă perspectivă, dându-vă un exemplu în legătură cu ceea ce Human Rights Watch uh, a um, conchis după experiența ultimilor ani. În Egipt, când a început primăvara arabă și când regimul uh, Mubarak a căzut, o echipă de jurnaliști uh, TV din Germania a găsit în într-o clădire a serviciilor secrete din Cairo, eh, descrierea unei oferte făcute de o firmă eh, care îi eh, propunea președintelui să supravegheze pe toți cei care doreau să se implice într-o rebeliune, într-o lovitură de stat. Iar acum, Există de asemenea dorința companiei uh, Sisi să cumpere tehnologie de supraveghere. Uh, de fapt, uh, um, există în cadrul mișcării ISIS um, acțiuni eh, de o violență nemai întâlnită. De fapt, cele mai teribile masacre după cele de la Tiananmen au fost comise de ISIS. Și iată că acum eh, ISIS, fără rușine, încearcă de asemenea să cumpere tehnologie europeană de supraveghere. Alt exemplu, Siria. Abia în 2011, statele membre ale Uniunii Europene uh, au început să stopeze exportul de tehnologie de supraveghere către regimul Assad. În Bahrain, Probabil că exportul continuă până în zilele noastre, deși și în Bahrain uh, există luptători pentru drepturile omului care au fost aruncați în închisoare în baza supravegherii printr-o asemenea tehnologie. Au fost aruncați în închisoare, au fost torturați, familiile lor sunt amenințate, mulți uh, trebuie să părăsească țara, alții nici măcar nu mai pot să o facă. În Etiopia Etiopia este o țară care uh, dispune uh, și utilizează în mod uh, intensiv tehnologia europeană de supraveghere, iar Human Rights Watch a publicat un raport în care vorbim despre modul în care oponenții acestei dictaturi sunt aruncați în închisoare, de asemenea sunt torturați, dispar, uh, sunt uciși și dispar fără urmă. Deci, uh, chiar și în baza acestei tehnologii sunt urmăriți aflându-se în exil. Un etiopian care acum trăiește în Norvegia și care telefonează uh, foștilor săi camarazi este supravegheat de către această tehnologie din interiorul Etiopiei iar familia sa din Etiopia este supusă diversilor presiuni pentru a exercita o influență asupra uh, oponenților, asupra disidenților, pentru că dacă nu uh, vor fi de asemenea aruncați în închisoare. Deci iată că această tehnologie, fără să vă dați dumneavoastră seama, ă, prin intermediul telefonului dumneavoastră mobil, ă, prin anume tipuri de baterii ale telefonului mobil, nimerind în mâinile ă, unor regimuri dictatoriale, au un asemenea efect pătrund în intimitatea dumneavoastră. Da, sigur că trebuie să existe inovație, trebuie să promovăm progresul tehnologic, ar fi o prostie să ne opunem, dar asta nu cu urmări atât de grave asupra vieților oamenilor și asupra drepturilor omului. Sigur că uh, domnul uh, Horfiet la început și-a uh, explic, spus că este membrul unei organizații care din 1971 luptă pentru drepturile omului, dar eu totuși spusele domniei sale le analizez cu o anume detașare. Ați asta este poziția mea față de mm, ceea ce ne-a expus aici domnul Nordeus. Sigur, trebuie să existe progres tehnologic, trebuie să existe locuri de muncă, trebuie să existe competitivitate pe piețele noastre, dar și aici există anumite limite. Și dacă luați în serios situația pe care și exemplul pe care vi l-am uh, prezentat și sper că o faceți, atunci probabil că vă veți dori o reglementare bună și vă veți dori ca și exporturile acestei tehnologii să fie controlate. Și uh, dacă sunteți producătorul unui anume tip de telefon mobil, să luați legătura cu Ministerul Comerțului și să spuneți este vreo problemă legată de tehnologia pe care doresc acum să o export sau uh, nu. Sigur că aceste uh, tehnologii uh, pot fi exportate și de către țări din afara Uniunii Europene și atunci nu trebuie să le creăm din acest punct de vedere un privilegiu pe piață în competiția mondială. De aceea ar trebui să ne luptăm pentru reglementări pe planul Națiunilor Unite pe plan mondial pentru a respecta până la urmă și uh, echitatea în competiția mondială. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Mihalski. Le voi da acum uh, cuvântul deputaților care doresc să intervină, după care va avea cuvântul SEAE. Când doamna Nieves Fernandez este aici cu noi. Din păcate, Comisia Europeană a decis, dintr-un motiv sau altul, să nu ia cuvântul astăzi, dar avem uh, un reprezentant al Serviciului uh, European de Acțiune Externă. Îi dau cuvântul lui Bayer uh, Holson. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Mihalski, mă tem că Ați avut o dreptate cu observația dumneavoastră când cea de-a doua jumătate a dezbaterii noastre au fost mai uh, puține persoane prezente în sală. Și din păcate acesta este o constatare de ordin general că atunci când uh, ne concentrăm pe drepturile omului, um, atenția sau apetența uh, participanților scade. Dar Sigur că pot exista și alte motive pentru o participare mai numeroasă în prima parte a întâlnirii. Dar, de fapt, câteodată avem un sentiment de neputință când ne gândim la toate posibilitățile tehnice pe care le-ați evocat și dumneavoastră pentru uh, supravegherea oamenilor. Poate că acum 2-3 ani am fi fost mai optimiști decât acum, pentru că atât posibilitățile tehnice au sporit, cât și legitimitatea de a supraveghea într-un fel a sporit. Mă gândesc la o dezbatere pe care am avut-o la plenara din Strasburg, în care am analizat situația din Egipt și în care uh, colegii au spus că ar fi necesar să contribuim la stabilitatea din acea țară și că ă, pentru a garanta stabilitatea ar trebui să acceptăm la un moment dat, cel puțin temporar, și asemenea tehnici de supraveghere. Deci ă, și în contextul comerțului mondial ă, trebuie să ne gândim cum vor evolua controlele în acest domeniu pentru a uh, nu ne simți din ce în ce mai neputincioși în ce privește apărarea drepturilor omului. Sigur că este important uh, și contribuția colegilor din uh, prima parte a întâlnirii noastre de astăzi. Eu cred că noi toți trebuie să ne gândim ce facem aici în Europa, pentru că nu putem să practicăm uh, controlul exportului și să avem sentimentul că totul ar fi în regulă. Și domnul Larue a spus că da. Există și ieșiri violente, să ne gândim doar la actele teroriste din împotriva gazetei Charlie Hebdo. Există deci motive diferite, noi, pentru a discuta despre aceste probleme, inclusiv în ce privește codificările Uh, pentru ca uh, să putem valorifica progresele tehnice ale economiei occidentale, dar cu precauție. Mulțumesc, președinte. Doamna Lohpiler. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc tuturor pentru declarațiile dumneavoastră. Am o întrebare adresată doamnei Knoie. Dumneavoastră ați descris foarte bine cum procedează regimurile autocrate în exploatarea acestei tehnologii. Și mi-e teamă că pe plan european am avea nevoie deja de o listă detaliată care să descrie situația din uh, aceste țări uh, pentru a nu permite exportul de uh, tehnologie pentru cenzurare sau pentru urmărirea uh, uh oponenților <coughs> de către asemenea state. Deci să fie interzis exportul din statele uh, europene și a întreprinderilor uh, care uh, sunt europene înspre aceste state. Păcat că nu mai este nimeni prezent la Direcția Generală Comerț în sală pentru că Aș fi vrut să ascult și poziția domnilor lor atunci când trebuie să uh, descriem tipurile de tehnologie care să ajungă pe lista uh, produselor interzise și care nu. Pentru că dacă ne gândim la evaluările pe care Uniunea Europeană le face vis-a-vis -vis de uh, state autocrate, uh, și a celor care calcă în picioare drepturile omului, atunci este clar că trebuie să stopăm exportul. Și dumneavoastră, doamna Knoer, și reprezentanții unor societăți, organizații civile au spus că trebuie să și protejăm cetățenii pentru că ă, până la urmă există ă, tot felul de îmbunătățiri ale tehnologiei la care ă, recurg autocrațiile pentru aparatura de supraveghere. Și cred că ar trebui să existe din acest punct de vedere un training. Nu știu dacă există un interes mai mare pentru asemenea programe de pregătire. Am și o întrebare adresată domnului Page. A stat o serie întreagă de exemple în legătură cu rapoartele dumneavoastră în care această um, aparatură de supraveghere a fost folosită abuziv. Dar aveți și exemple în care uh, companiile uh, au uh, exportat asemenea ă, tehnologie. Nu știu dacă în 2011 ă, sau ă, mă șeliu asupra anului, am primit un telefon din partea unei companii care este bavareză și care s-a interesat exportul tehnologiei also now. către un minister al informațiilor din Siria. I-am întrebat dacă ar putea să ă, vândă această aparatură către opoziția democratică din Siria și am spus da, de ce nu? Wondering if there is some... Și mă întrebam dacă există o piață și pentru astfel de organizații. Vă mulțumesc. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Christoph Cowell. Îmi pare rău, dar nu vă pot uh, pronunța corect numele. Deputata spune, îmi pare rău, dar nu sunt eu de vină. Mama și tata sunt de vină pentru acest nume pe care mi l-au transmis. Ați pronunțat foarte bine, nu e nicio problemă. Mulțumesc uh, foarte mult tuturor experților care au participat uh, la această dezbatere. Mă surprinde puțin că ne concentrăm prea mult pe controlul exporturilor. Dacă controlăm exporturile, nu vom mai dispune de uh, tehnologii de uh, supraveghere. Trebuie să existe uh, competență în lume, pentru că controlele sunt fantastice se poate controla ce se exportă. Cu toate acestea, dacă deja se știe ce se exportă și ce se poate întâmpla, cine folosește ce tip de tehnologie, atunci poate că am putea influența ceva mai mult uh, lucrurile, pentru că impresia mea este că dacă nu mai exportăm această tehnologie, nu înseamnă că terminăm procesul. Până la urmă și exporturile sunt legate de drepturile omului și de aceea nu înțeleg eh, neapărat eh, reproșurile. Comisia noastră, DROA, este o comisie restrânsă, dar uh, Iată că uh, avem acum preocupări care țin de politica externă și de politica comercială. Doamna Șachi și cu mine suntem și membrii de plin în Comisia INTA și uh, suntem membre cu drepturi de plină în această comisie DROA, pentru că am ajuns la concluzia că aceste două domenii nu mai pot fi tratate disociat. Aș vrea să adresez o întrebare tuturor experților. Dincolo de controlul exportului, ce s-ar mai putea face? Unde și în ce formă am putea acționa mai eficient asupra autocrațiilor și asupra altor state vis-a-vis -vis de utilizarea tehnologiei moderne eh, cu respect față de drepturile omului. Ultima observație, domnule Mihalski, eh, are o anume undă de eronie, pentru că dumneavoastră v-ați arătat sceptic față de mulți experți. Cât de eh, critică este poziția față de propriile dumneavoastră activități? Există și aici o undă de scepticism? Președinte, mulțumesc, domnul Bashir. Uh, Madam Chair. Doamnă președinte, nici eu nu sunt uh, responsabil pentru numele meu. Mi-a fost transmis de tata. Eu sunt mândru de numele pe care îl port. Mă numesc Bashir este unul dintre numele pe care le poartă profetul Mohamed și înseamnă vestitor, aducător de vești bune. Însă îmi și eu probleme pentru că am un astfel de nume. În urmă cu uh, nu foarte mult timp, când m-am întors uh, în uh, țara mea, în Anglia, la Manchester, am încercat să folosesc tehnologia digitală, am folosi pașaportul la postul acela, dar nu mi l-a primit și a trebuit să trec prin uh, canalele normale. Și am întrebat de ce nu a mers uh, să trec pașaportul pe la acel um, post digital și mi s-a spus că sunt foarte mulți bașiri în lume și că aparatul pur și simplu îi respinge și îi trimite la controlul uh, fizic. Deci, iată că am fost și eu victima um, supravegherii în masă. Și am fost și uh, oprit și chestionat uh, mai multe ori. Deci îmi dau seama că avem uh, într-adevăr o problemă. Eu știu că în Europa există o problemă cu terorismul, nu sunt împotriva chestionării, însă sunt împotriva opririi maselor de oameni doar pentru că au un anumit profil. Ar fi mult mai bine să avem informații uh, corecte. Am uh, fost și în Peshawar, în uh, Pakistan. După cum știți, acesta a fost scena unui atac teribil în care au fost uciși cu de rece 145 de persoane, din care majoritatea erau copii, de către talibani. Datorită supravegherii, forțele palestiniene au reușit să stabilească că aceștia erau îndrumați de persoane din uh, Afganistan au uh, trecut granița cu ajutorul acestora. Majoritatea au fost, erau uh, sinucigași, atentatori sinucigași care s-au sinucis în școli deci eu cred că aceasta este o latură pozitivă a supravegherii. După aceea am vizitat Caraci și de la un grup politic am aflat că uh, mulți membri ai partidului lor lipsesc pentru că au fost uh, capturați de fostele de securitate și uh, doi ani de zile nu s-a mai știut nimic de ei. Mamele, soțiile și copiii lor plâng pentru că nu dispun de nicio informație despre ei și autoritățile nu știu nici măcar dacă mai sunt în viață. Foarte multe persoane sunt uh, declarate dispărute și după aceea sunt ucise. Atunci când exportăm uh, echipamente în străinătate și cred că această întrebare este potrivită pentru domnul Page, se întâmplă lucruri diferite. Uneori rezultatele sunt pozitive pentru că forțele de securitate pot urmări uh, teroriștii și pot lua măsuri. Și există și uh, aspecte foarte negative pentru că, iată, opoziția uh, politică poate fi controlată de către forțele de securitate, unori, ripi, de, unori răpite. Ce putem face în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Îi voi da acum uh, cuvântul domnului Fernandez del de la Serviciul European de Acțiune Externă, după care le voi da cuvântul uh, încă o dată mm, celor de la prezidiu. Doamna Fernandez del aveți cuvântul. Mulțumesc, bună dimineața. În primul rând doresc să mulțumesc Parlamentul European pentru că a găsuit acest uh, eveniment important privind um, impactul uh, instrumentelor uh, de supraveghere asupra drepturilor omului, un uh, element de act, o chestiune de actualitate. Supravegherea a reprezentat o prioritate a um, acțiunilor noastre um, în ultimii ani. Din 2014, pe 14 mai, când am publicat îndrumările Comisiei, ne ocupăm de aceste aspecte. Voi uh, trece foarte repede în revistă mai multe principii cheie menționate în aceste îndrumări, principii care cred că sunt foarte importante pentru eforturile depuse acum. În primul rând, dreptul la libertatea de expresie, la viața privată și la protecția datelor private pot fi um, încălcate din cauza supravegherii arbitrare sau ilegale, interceptării comunicațiilor sau colectării de date personale, în special în situația uh, în care acest lucru se face uh, în masă, la scară foarte mare. Trebuie ca uh, statele să se asigure că măsurile de uh, protecție a informației în interesul securității naționale sunt în conformitate cu obligațiile conform dreptului internațional privind drepturile omului. Acesta, aceasta este formularea la care, cu care au fost de acord organismele internaționale. Trebuie să um, facem apel la statele terțe și să le ajutăm să își aducă la standardele um, internaționale legile naționale în privința drepturilor omului. Trebuie de asemenea să facilităm schimbul de bune practici pentru a ne asigura că procedurile naționale de supraveghere a comunicațiilor și de colectare a datelor personale sunt respectate Eh, sunt eh, bazate pe principiile statului de drept. Și că se respectă dreptul internațional privind drepturile omului. De la adoptarea îndrumărilor eh, s-au luat mai multe măsuri la nivel european. La cele 18 dialoguri bilaterale cu statele terțe, Uniunea Europeană a promovat adoptarea noilor îndrumări și am încurajat, încurajat statele terțe să ia măsuri active pentru a preveni interferențele in, și de asemenea am avut um, dialoguri cu partenerii strategici în care am făcut uh, campanie pentru protejarea drepturilor omului pe internet. Trebuie să consolidăm eforturile internaționale pentru promovarea liberei exprim, expresii pe internet. Așteptăm uh, cu nerăbdare uh, re, summitul internațional privind uh, societatea informațională. Va avea loc uh, o conferință pe teme de um, siguranță digitală în luna aprilie. SEAE și Comisia au participat activ uh, și la Sao Paulo la, um, la o reuniune internațională și a afirmat că drepturile omului, libertatea de exprimare, de asociere și la viața privată trebuie să fie o, un principiu fundamental ai, al internetului și uh, trebuie să funcționeze pe internet. Noi suntem uh, în, la, în apropierea uh, aproape să terminăm lucrul în cadrul grupului de lucru al Comisiei pe această temă a siguranței uh, informatice. Salutăm uh, concluziile Consiliului uh, din noiembrie 2014 în legătură cu guvernanța internetului, conducerea internetului. Acestea trebuie să um, fie principiile de bază pentru toate acțiunile Uniunii Europene pe internet. Sperăm uh, ca și pe viitor uh, să continuăm să lucrăm uh, în acest sens. Pe 22 de septembrie a avut loc o reuniune în care societatea civilă a adus în discuție aspecte legate de interceptarea ilegală a um, informațiilor, SEAE asigură și instruirea um, societății civile în ceea ce privește uh, supravegherea. La forumul uh, organizat în decembrie 2014 am avut uh, un grup de discuții special care s-a ocupat de uh, drepturi, uh, drepturile omului și de supravegherea în masă. Pe viitor vom avea o comisie care se va ocupa de libertatea ex expresie și trebuie să vă mai spun că SEAE lucrează acum la noul plan de acțiune privind drepturile omului și uh, Sperăm ca și pe viitor vom putea lua măsuri pentru a proteja dreptul la viața privată. Mulțumesc foarte mult. Acum două minute voi da cuvântul fiecărui uh, invitat și la sfârșit voi da cuvântul și raportoare. Începem cu domnul Laru. Gracias. Eh, Mulțumesc. Două comentarii foarte rapide. Prima întrebare a fost care e legătura între drepturile omului și tehnologii și apoi exportul de tehnologii. În primul rând, cred că toate statele au obligația de a promova dezvoltarea economică, da, și de a obține creștere economică, dar în același timp, cred că este mult mai important, această activitate trebuie să fie văzută în cadrul democratic al protecției drepturilor omului și a tuturor cetățenilor aflați în jurisdicția sa. Însă, în cadrul universalității drepturilor omului există un principiu care spune că toate statele trebuie să vegheze la protecția drepturilor omului peste tot în lume. De aceea avem uh, organizații multilaterale cum sunt Națiunile Unite care vorbesc despre drepturile omului în lume. Deci avem o responsabilitate nu numai față de cetățenii noștri din propria noastră țară, ci față de cetățenii tuturor țărilor. Și asta cred că e important când vorbim despre licențe de export. În al doilea rând, există un element de responsabilitate corporatistă și aici uh, Națiunile Unite a făcut niște uh, recomandări prin uh, John Ruggie, el a fost raportor special pentru responsabilitate corporatistă și drepturile omului, ceea ce cred că este crucial. Deși noi toți, toată societatea, toți actorii societali din fiecare țară avem și noi o responsabilitate și sectorul corporatist are o responsabilitate de asemenea și cred că este important să demonstrăm acest lucru. Deci nu doar statele trebuie să monitorizeze exporturile, ci și corporațiile care vând această tehnologie trebuie să aibă un standard foarte clar uh, în legătură cu uh, ce vând, cui vând și care este follow-up-ul pentru aceste tehnologii. Și în fine, nimeni nu a uh, spus ce efect are asta asupra noastră, individual. Cred că asta este o reflexie foarte importantă. Nu putem permite încălcarea drepturilor omului în lume uh, fără să uh, ne dăm seama că acestea au un efect asupra întregii lumi și asupra noastră. Și nu putem face parte dintr-o națiune care creează tehnologie inițial cu scopuri bune, dar mai târziu uh, această tehnologie este folosită pentru a încălca drepturile omului. Pentru că mai devreme sau mai târziu asta se va întoarce împotriva noastră și ne va afecta și propriile drepturi și standarde democratice. De aceea insist că problema securității nu vine în contradicție cu drepturile omului. E un aspect procedural despre cum să stabilești, să obții securitatea și de supravegherea legală, democratică, în limitele drepturilor omului, dar asta nu e o contradicție cu drepturile omului, pentru că numai o democrație puternică poate avea securitate puternică. Și asta înseamnă respectul drepturilor tuturor. Altfel pierdem cu toți. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru întrebările adresate. Aș dori să răspund la întrebarea doamnei Lochpiller și la întrebarea următoare în legătură cu pârghia de care ar putea să dispună Uniunea Europeană cum putem să utilizăm tehnologia modernă respectând drepturile omului. Și eu sunt de părere că noi ne-am concentrat foarte mult pe controlul exportului tehnologiei de supraveghere. Sigur că acest control este important, pe de altă parte, însă găsesc că este corect ca Parlamentul European, tocmai în această combinație a relației dintre comerț și drepturile omului, să abordeze problematica. Și de aceea ar fi bine să nu ne concentrăm doar asupra controlului exportului, să nu credem că doar printr-un control al exportului problema ar fi rezolvată. Da, sigur, se are un rost, se pot face diferențieri, dar unde cred eu că există o pârghie de intervenție pentru Uniunea Europeană, să ne gândim că Uniunea Europeană nu este doar exportator de bunuri și de tehnologie. Uniunea Europeană este și exportator de norme, de standarde democratice în folosul drepturilor omului. Și din această perspectivă, cred că Uniunea Europeană dispune de o pârghie. Poate nu va fi uh, un impact la fel de puternic în țări cum sunt China sau Iranul, să nu fim nerealiști, dar în, uh, în propriul mediu de acțiune, domnule Weidenholzer, sau în uh, vecinătatea Uniunii Europene, cred că Uniunea Europeană poate să își valorifice și alte posibilități de acțiune. Pot fi introduse în tratatele pentru schimburile comerciale anumite prevederi. Poate să existe o influențare în sensul pozitiv a statelor vecine Uniunii Europene. Deci să nu avem doar o viziune strict tehnologică, ci să încercăm să vedem și cum poate fi folosită tehnologia digitală uh, și la nivelul societății civile, cum poate fi stimulată utilizarea tehnologiei în scopurile bune și cum să sprijinim o asemenea abordare. Dacă ne gândim la corelarea între penetrarea rețelelor în statele autocrate și nivelul libertății accesului la internet, ajungem la un grup de state în care există încă o mare eh, flexibilitate de evoluție dacă tehnologia se dezvoltă, inclusiv în paralel cu o evoluție socioeconomică pozitivă, va fi decisiv să știm dacă aceste state se vor orienta mai degrabă spre o cenzură a tehnologiei de vârf sau mai degrabă spre o evoluție ă, democratică. Și în statele din Orientul ă, mijlociu am putea găsi un asemenea grup de state asupra căruia să avem o influență pozitivă. Domnul Page, foarte pe scurt, vă rog. Um, I'll, I guess I'll address, um, Madam... Voi răspunde mai întâi la întrebarea doamnei Lockwiller în ce privește vânzările către actori non-statali. Uh, un singur lucru poate opri asta. Uh, companiile însăși uh, să hotărască că nu vor să vândă unei agenții guvernamentale. Unele aspecte ale unor tehnologii înseamnă că asta va presupune acces la tehnologii, la infrastructură, la cabluri subterane. Numai uh, uh, guverne pot avea acces la asta. Dar dacă e un uh, oligarh miliardar care dorește să folosească un astfel de software de intruziune sau un uh, echipament de interceptare a uh, Uh, telefonelor mobile. Deci dacă ei vor să le folosească pentru spionaj tehnic, uh, tehnologic, nimic nu-l poate opri să o facă. Așadar, uh, indivizi bogați pot folosi astfel de tehnologie în astfel de scopuri. De asemenea, am văzut comentarii de la compania. Am menționat Hacking Team, o companie italiană mai devreme. Ei au spus, noi nu vindem unor regimuri represive și totuși vedem că tehnologia lor ajunge în Kazakhstan sau în Etiopia deci doar declarații de la companii n-au nicio valoare. Și începește ce a spus domnul Bashir. Da, există utilizări legitime ale tehnologiei în sisteme unde există supraveghere juridică și democratică. Poți să vinzi o tehnologie și pe aceea să păstrezi controlul? Nu, nu chiar. Vedeți cu ce se întâmplă cu tehnologia britanică sau germană care a fost vândută în Bahrain serviciile de securitate după aceea au folosit o ca să țintească rezidenți din Marea Britanie și pentru mine asta e o problemă de securitate națională. Sunt sigur că serviciile din Bahrain n-au promis că le vor folosi doar în țara lor, pentru că natura telecomunicațiilor și a internetului este transnațională. Deci n-au niciun motiv să se oprească la frontierele lor dacă vor să urmărească pe cineva. Și aș spune că exportul de tehnologie care facilitează sau facilitarea exportului de tehnologie utilizată în domeniul represiunii, de exemplu către Turkmenistan, care e pe penultimul loc din lume în ce privește libertatea presei. Asta înseamnă că doar încurajezi acea țară să continue pe această cale a represiunii și realmente asta înseamnă că uh, Uniunea Europeană una spune și alta face și uh, utilizatorul final și uh, situația drepturilor omului din acea țară și sistemul juridic din acea țară trebuie examinată, trebuie toate examinate înainte să se facă un astfel de export. Mulțumesc foarte mult, vă rog. În ce privește ce, întrebarea, ce uh, cerere există pentru pregătire, instruire și utilizare de tehnologie care oferă mai multă securitate digitală? Cred că există foarte multă cerere între actorii societății civile și o recunoaștere a faptului că aceasta e o problemă serioasă și grupurile societății civile uh, nu sunt poate conștiente de o intruziune anume, dar poate că vor deveni în viitorul apropiat. Important uh, este să ne gândim că susținerea pentru uh, eforturi de securitate și pentru instruire în acest domeniu trebuie să fie pe termen lung. Nu e o chestiune pe care o face odată și gata sau ad hoc. E un, un subiect foarte complex și adesea e nevoie de e, expertiză tehnică semnificativă, deci e nevoie de o viziune pe termen lung și cu susținere uh, pentru societatea civilă să construiască o cultură de conștientizare a nevoii de securitate digitală, să construiască platforme de comunicare pe cât posibil Începește întrebarea legată de vânzarea de echipament către țări. Cum controlăm astfel de echipamente după ce sunt vândute? Ca să urmez și să continui ce a spus Kenneth. Un prim pas important este să începem un dialog cu companiile despre ce este posibil și despre ce, este, ce se cere din partea lor și cum spuneam, uh, cum spunea și Kenneth, adesea sunt niște contracte de servicii continuate și să se stabilească ce e posibil începește prevederile contractuale pe care uh, companiile le au cu clienților și ce e posibil în domeniul uh, transparenței și responsabilității începește lanțurile de distribuție și cerințele de distribuire, de raportare regulată din partea companiilor. Cred că acestea sunt iniția, inițiative care oferă o înțelegere mai bună a acestui domeniu. Vă mulțumesc. Thank you very much, Mrs. Mac mulțumesc foarte mult, doamnă Machin. Acum, domnul Michalski, la fel, două minute. Foarte scurt. În legătură cu existența sau nu a unei soluții alternative eh, vis-a-vis -vis de controlul exporturilor. Ehm, există acele linii directoare, RACI, dar nu sunt decât niște eh, linii directoare. Controlul exporturilor nu este soluția cea mai elegantă, dar este cea mai eficientă pe care o vedem și ca o organizație care promovează drepturile omului, Trebuie să acționăm pragmatic și să vedem cum putem să-i protejăm pe oameni cel mai eficient. Este singurul mijloc eficient în clipa de față. Dacă eu am față de mine o atitudine la fel de critică ca atitudinea mea uh, vis-a-vis -vis de domnul Fukumi, da, câteodată da, Sigur că noi trebuie să fim foarte autocritici în ceea ce facem, pentru că ă, ne confruntăm cu tot felul de actori din toate domeniile. Trebuie să cumpănim, să ă, comparăm argumentele ă, fiecarei părți. Dar eu cred că acest control pe termen lung este mijlocul cel mai eficient. Domnul Bașia a abordat o chestiune foarte importantă, uh, supravegherea legitimă a turiștilor, printre care se pot strecura și infractori, și pe de altă parte uh, existența unor principii foarte clare. Pentru că acolo unde lucrurile nu sunt clare într-o țară, trebuie să uh, interzicem exportul. Dar eu mă întreb de pildă dacă serviciile secran reușesc să îi uh, determine pe talibani în baza unei tehnologii de supraveghere sau pur și simplu în uh, baza practicilor uh, tradiționale de spionaj prin um, eventual ofițeri acoperiți. Le voi da un minut și jumătate domnului Larui. Eu final, un comentariu final de 3 secunde doar. Am uitat să menționez că principiile și îndrumările stabilite mi s au părut, mi s-a părut că reprezintă un excelent pas înainte. E foarte important că toate politicile Uniunii Europene, inclusiv regulamentele de export, să fie congruente cu aceste îndrumări și vreau să vă felicit pentru uh, aceste măsuri luate. Într-adevăr, reprezintă o inițiativă importantă. Doamna Șache are cuvântul. Uh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc pentru toate excelentele prezentări și tuturor pentru că ați rămas alături de noi până la sfârșitul acestei audieri. Cred că este evident că securitatea, interesele comerciale și drepturile omului nu ar trebui să mm, se bată cap în cap, din contră trebuie să uh, convergă. Riscurile pentru securitatea noastră și pentru drepturile omului uh, în întreaga lume sunt suficient de mari pentru a nu accepta starea de fapt a golului legislativ uh, pe care încercăm să îl umblem acum. Intenția noastră nu este, bineînțeles, de a pune piedici în calea cercetării, nu uh, intenționăm să revenim la cripto uh, însă vulnerabilitatea uh, nu trebuie să rămână aceeași. Nu trebuie să rămânem uh, vulnerabili în fața ISIS sau în fața lui Bashar al-Assad și a serviciilor lor secrete. Uh, Uh, încercăm să evităm uh, să fim uh, lipsiți de protecție în fața acestora. Vreau să îl invit pe domnul Fukami sau și pe alți experți din cadrul Chaos Computer Club să lucreze alături de noi pentru a ne ajuta să creăm legislația necesară, ținând cont de soluțiile tehnologice de ultimă oră. Avem nevoie de politici inteligente, trebuie să fim mai preciși decât um, am fost prin aranjamentele de la Vasenar și trebuie să creștem standardul, să împingem mai departe frontiera și să încercăm să încheiem acorduri bilaterale în acest context. Trebuie să facem un prim pas uh, către o legislație cât mai inteligentă. Cei care cred că autoreglementarea reprezintă o soluție ar trebui să uh, acorde subiectului mai multă atenție, să mai reflecteze. Eu vă garantez că cei mai importanți actori operează în, din întuneric, nu au niciun fel de reputație uh, pe care ar putea să o, riș, să o riște. Uh, deci nu reprezintă o soluție autoreglementarea. E important uh, să nu uităm că această um, discuție trebuie să se reflecte și în pozițiile, în politicile interne ale Uniunii Europene. Nu întotdeauna um, drepturile omului sunt încălcate de supravegherea masă, însă trebuie să luăm măsuri în acest sens. Trebuie să ne ridicăm la propriile noastre standarde europene. Îi răspund astfel și colegei mele, doamna Hodelive. Uniunea Europeană impune ca rețelele de telefonie mobile să aibă uh, capacități de interceptare, interceptare legale, pentru ca poliția să poată să se folosească de acestea în cazul în care cercetează un caz de terorism, de exemplu, însă doar cu uh, un ordin judecătoresc. Cine decide ce este legal este un alt element foarte important. Dacă analizăm aceste standarde în contextul statului de drept de care ne bucurăm în Uniunea Europeană și pe care încercăm să-l îmbunătățim, um, observăm că contextul este foarte diferit față de acela existent atunci când exportăm aceste sisteme, unde standardele la nivelul celor europene nu există. Acolo sistemele acestea se pot folosi pentru a spiona sub, jurnaliști, politicieni și activiști și orice alte persoane care uh, reprezintă o amenințare pentru uh, guverne. Trebuie să fim atenți cui vindem aceste sisteme. Adesea, Uniunea Europeană a condamnat evoluțiile politice din statele terțe, însă nu ne-am întrebat uh, niciodată cu ce instrumente sunt reprimați acei oameni din acele state, terțe. Trebuie să aflăm odată pentru totdeauna cum arată piața pentru aceste produse și să uh, nu permitem ca produsele produse în Europa să fie folosite ca mijloace de represiune. Uniunea Europeană și Liga Arabă au decis să lupte împreună împotriva terorismului. Trebuie să vedem uh, ce înseamnă acest lucru, pentru că, pe de o parte, avem îndrumări foarte bune uh, pe care se bazează SEAE când se ocupă de libertatea de expresie pe internet și offline, Um, dar uh, alte guverne ar putea folosi produse europene pentru a um, face represiune. Avem nevoie urgent de o agendă ambițioasă pentru viitor. Uniunea Europeană trebuie să conducă aceste demersuri. Uneori uh, acest lucru este dificil din punctul de vedere, din perspectiva pieței și intereselor noastre comerciale, însă uh, trebuie să ne ocupăm de uh, drepturile omului în întreaga lume și trebuie să avem o abordare integrată. De aceea cred că această audiere a fost foarte importantă pentru că a arătat cum comerțul și drepturile omului uh, acționează unul asupra celuilalt. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă, mulțumesc, doamne Șache. Sper că vă putem ajuta în elaborarea raportului, care cu siguranță va fi unul excelent. În ciuda faptului că Direcția Generală Connect nu a putut fi prezentă astăzi, deoarece au avut un alt um, eveniment uh, important la care au trebuit să participe, nici uh, DG Just nu a putut să participe și um, nici o altă direcție generală a Comisiei uh, nu a considerat um, necesar să vină astăzi, dar domnul Paolo Garsori de la DigiTrade este alături de noi. Mulțumesc foarte mult pentru prezență și îi dau acum cuvântul. El se va exprima în numele Comisiei Europene. Veți vedea um, că niciunul dintre colegii dumneavoastră nu și-a făcut timp să vină la Comisia Droi astăzi, într-o, Comisia Droi astăzi, într-un moment atât de important. Vă mulțumesc cu atât mai mult pentru că ați venit și pentru că ați rămas alături de noi până la sfârșit. Vă dau cuvântul. Uh, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Suntem aici și am participat la această dezbatere pentru că ne pasă uh, în legătură cu aceste subiecte și considerăm că noi trebuie să vă transmitem punctul nostru de vedere pe această chestiune. Am pus dreptul omului ca o condiție potențială pentru interdicția exportului. Aș vrea 15 secunde ca să răspund la întrebarea doamnei Lofbiler. Sigur că uh, controlul exporturilor este un instrument pe care îl putem folosi. Dacă știm că este un uh, stat care nu are standardele uh, pentru a folosi pentru a folosi corect aceste tehnologii. Avem articolul 15 din tratat și cred că putem să ne uităm la toate instrumentele pe care Uniunea le are. Însă în ce privește DigiTrade și politicile comerciale externe, vom continua să ascultăm opinia noastră pe această temă. Vă mulțumesc. Tenemos ya con nosotros al... Mulțumesc. Deja a sosit viitorul, uh, invitatul pentru viitoarea noastră uh, audieră în legătură cu uh, Corea de Nord. Le mulțumesc tuturor invitațiilor pentru prezentări și uh, vă mulțumim în numele tuturor. A fost foarte util pentru noi toți.